Eu prego. Vă rog frumos, spune doamna președinte, rog frumos pe toată lumea să ia loc. Bine. Buongiorno. Bună ziua și bun venit în numele tuturor membrilor Comisiei ITRE, celor care au venit la audierea noastră pe tema programului cadru Orizont 2020. Aș vrea să urez mai ales bun venit tuturor uh, experților și specialiștilor care s-au deplasat aici din mai multe țări din Europa și din Statele Unite ca să își aducă contribuția la discuția noastră datorită um, pregătirilor um, academice sau experiențelor în domeniul industrial. Vreau să urez bun venit și reprezentanților uh, statelor membre, reprezentanților Consiliului, um, funcționarilor de la Comisia Europeană și tuturor celor care sunt uh, implicați în această dezbatere despre Orizont 2020. Doamna comisar Guggenham Queen, care este uh, însăcinată cu știința, iar domnul și împreună cu domnul Petersen uh, ni se vor alătura în cursul după amiezii. Vreau în plus să urez bun venit numeroșilor reprezentanți de la mai multe universități, din partea organizațiilor de cercetători și din partea sectorului industrial, care și ei s-au deplasat uh, de pe tot teritoriul Europei. Și vreau să urez bun venit presei. Nu este o surpriză faptul că atât de multe persoane au răspuns prezent la invitația noastră și au venit la Bruxelles și la Parlament. Orizont 2020 este uh, cel de-al treilea program ca importanță din Uniunea Europeană după agricultură și fondurile structurale în ce privește bugetul alocat. Cu un buget de 80 de miliarde de euro aproximativ pentru perioada din 2014 până 2020, acest program va deveni cel mai important program de cercetare din lume. Dar Orizont 2020 trebuie în primul rând să fie considerat ca un program pentru viitor. Acești bani sunt, de fapt, o mare investiție în principala materie primă europeană toți colegii de la Comisia ITRE și, de fapt, întregul Parlament sunt pe deplin conștienți de faptul că um, um, absolvenții noștri sunt bogăția noastră cea mai importantă. De asemenea, suntem conștienți de faptul că există o mare concurență între țări pe plan mondial, pentru că toate își doresc să atragă aceste creiere. Eu am fost uh, impresionată, plăcut impresionată de rezultatele uh, excelente care au fost atinse în timpul cel de-a șaptea program cadru pentru uh, cercetare și inovare de către rețeaua de cercetători europeni. Și există și alte rezultate în alte domenii de cercetare europene. Dar evaluarea care a fost făcută ne-a arătat că există și puncte slabe. Nu putem, de exemplu, să ne mulțumim cu birocrația foarte mare Rezultatele din domeniul energiei, de exemplu, vor fi cruciale pentru că suntem confruntați cu provocări mari pe viitor, mai ales în ce privește folosirea noilor tehnologii. Și atingerea unor rezultate concrete în acest domeniu este indispensabil pentru ca să putem face concurențe pe plan mondial. Toate succesele pe care le-am cunoscut se datorează inovării. În timpul audierii de astăzi o să încercăm să vorbim despre toate aceste tematici. O să vorbim despre programul cadru, despre programul specific Orizont 2020, despre regulile de participare ale Institutului European pentru Cercetare și Inovato Inovare și vom vorbi și despre programul Euratom. Este un program vast, dar eu sunt convinsă că merită să dezbatem și să investim în acest program. Mai întâi vom vorbi și despre procesul, uh, um, procedura parlamentară. Pentru că știți că există o procedură de codecizie pentru acest uh, pachet legislativ. Parlamentul și Consiliul vor negocia și vor ajunge la o decizie. Parlamentul European a hotărât așadar să organizeze această dezbatere importantă. Cred că sunteți uh, la curent cu uh, raportul colegei mele, doamna uh, Carvalho, despre simplificarea procedurilor de investiție. De asemenea, raportul domnului Odi despre evaluarea provizorie a celui de-al șaptelea program cadru, precum și um, raportul doamnei Matias despre Cartea Verde pe tema Orizont 2020. Acum o să ne bazăm și pe comunicarea Comisiei despre Orizont 2020 și o să încercăm să ajungem la bun sfârșit, să ducem la bun sfârșit această dezbatere până la toamnă în Parlament. Apoi va urma trialogul cu Consiliul și ne așteptăm ca toate discuțiile să se încheie până la mijlocul anului 2013, deci la timp înainte să uh, demareze propriu acest uh, program în 2014. Comisia ITRE și plenul au declarat anul trecut că această dezbatere despre cercetare și inovare va fi o contribuție importantă la dezvoltarea durabilă. Nu trebuie să convingeți Parlamentul sau Comisia ITRE că cercetarea și tehnologia joacă un rol cheie pentru viitorul nostru. Toată lumea este de plin conștientă de acest lucru. Noi avem nevoie de contribuția dumneavoastră ca să ne dăm seama care sunt prioritățile, cum putem să îmbunătățim acest program cadru. Ne dorim ca Orizont 2020 să fie o adevărată poveste de succes în marea istoria Europei și să deschidă larg porțile uh, pentru un uh, viitor uh, plin de uh, succese pentru Europa. Ajung acum la ultimul punct, elementele uh, de organizare. Audierea de astăzi va fi de mare interes. Am ales o sală mare, dar poate că nu suficient de mare ca, pentru ca toată lumea să aibă loc. Dar există și o sală unde se pot asculta dezbaterile, respectiv sala 1E2, unde puteți să urmăriți dezbaterile via uh, internet. Și oricum, aceste dezbateri vor putea fi urmărite uh, pe site-ul comisiei noastre pentru că ele vor fi fost înregistrate. Ne dorim să avem și suficient timp pentru ca membrii noștri să poată să pună întrebări experților. În calitatea mea de președinte am să fiu foarte strictă cu respectarea timpului. Îi rog pe eh, intervenient să nu vorbească mai mult de 10 minute și atunci când va veni timpul sesiunii de întrebări și răspunsuri, am să-i rog și pe colegii deputați să uh, nu vorbească prea mult, pentru că pentru fiecare sesiune de întrebări și răspunsuri o să avem la dispoziție 25 de minute. Așadar, fiecare persoană care dorește să formuleze o reflecție sau să pună o întrebare o să aibă două minute la dispoziție. Iar apoi, uh, uh invitații noștri vor avea 10 până la maxim 15 minute ca să poată să răspundă. Mă aștept la înțelegere din partea dumneavoastră și vă mulțumesc anticipat pentru participare. Acum, ca să lansăm prima sesiune pe tema științelor sociale, vreau să dau cuvântul doamnei Tereza Riera Madurel, care este raportor pentru acest uh, sector. Vă mulțumesc, doamnă președinte după această introducere atât de importantă pe care ne-ați făcut-o în legătură cu programul Orizont 2020. Eu voi uh, prezenta pe scurt uh, oaspeții noștri, deoarece avem o zi de lucrări foarte intensă. În este primer panel vom a tratar... La acest prim grup de discuții vom discuta despre prima prioritate din programul Orizont 2020, și anume știință și excelență. Vom vorbi despre excelența cercetării noastre și a cercetătorilor noștri. Vom vorbi de asemenea despre ce trebuie să facem pentru a extinde această excelență pentru a crește competitivitatea Uniunii la nivel internațional. Excelența e o noțiune foarte atrăgătoare și foarte importantă în dezbaterile privind politica științifică și privind gestionarea cercetării. E un concept care uh, se referă la o calitate foarte bună, însă unii spun că această excelență e destul de confuză și de ambiguă. Excelența a devenit uh, unul din principalele obiective ale cercetărilor, ale centrelor noastre de cercetare și al universităților. Deoarece pe lângă prestigiu, pentru a ajunge la excelență, trebuie să ai, să atragi resurse foarte bune pentru a te menține pe poziția de lider. Dat fiind acest lucru, nu e ciudat că de multe ori nouă legiuitorilor ni se cere să lămurim acest concept și mai ales să lămurim cum putem măsura excelența. Dat fiind că avem aici niște experți excelenți, vreau să le adresez lor această întrebare. Cum putem măsura, prin urmare, excelența? Acest concept trebuie folosit doar pentru știința fundamentală sau în contextul Orizont 2020 ar trebui să se refere și la alte domenii, la alte aspecte de tip economic mai degrabă, cum ar fi competitivitatea. Putem vorbi uh, de o calitate înaltă, nu doar atunci când e vorba de crearea de cunoaștere, ci și uh, atunci când e vorba de inovare și de transmiterea cunoștințelor către societate și către piață. Și dacă lucrurile stau astfel, cum putem măsura această excelență? O a doua chestiune, cea a extinderii acestei excelențe. Cei care urmăresc lucrările comisiei noastre știu foarte bine că e o problemă despre care discutăm foarte des. Trebuie să recunoaștem că nivelul de succes al programelor cadru prezintă diferite niveluri de realizare în statele membre. Și dacă această situație se menține, ar putea să fie în pericol sprijinul pentru acest sprijin financiar. Eu cred că trebuie să uh, Ehm, deschidem posibilitățile de a atinge excelența și nu avem cum să renunțăm la acest concept. Însă trebuie să găsim calea cea justă. În acest context vrem să vorbim despre RF și de asemenea despre Fed. O altă chestiune pe care vrem să o abordăm este cea a resurselor umane. Și nu mă refer doar la succesul acțiunilor Marie Curie, cu toții suntem de acord cu asta, ci mai degrabă trebuie să vedem ce putem face pentru a atrage pe mai mulți tineri către studiile științifice, cum să atragem mai multe fete, cum putem atrage oamenii de știință cei mai buni, cum putem înlesni anumite condiții de lucru pentru a le permite să lucreze. Toate acestea pentru a putea crea o piață unică europeană pentru personalul din domeniul cercetării. Toate acestea sunt foarte importante și, după cum știți, Comisia a spus că dacă vrem să avem 3% din PIB în 2020, avem nevoie de un milion de noi cercetători. Și ar trebui, de asemenea, să vorbim despre cât de important e să avem niște infrastructuri adecvate de cercetare. Deci astfel vom trece în revistă acest prim pilon al programului, un pilon cu o mare plus valoare europeană și cu un mare potențial pentru a îmbunătăți sistemul nostru de știință și inovare. Însă ce e mai important e că acest pilon, pilon în contextul economic actual, trebuie să asigure țesătura necesară pentru a constitui o Europa care să crească în mod inclusiv și durabil, uh, creând locuri de muncă de înaltă calitate și oferind competitivitate la nivel internațional. Nu e ușor, însă sunt sigură că în urma intervențiilor de astăzi vom avea foarte multe idei excelente pentru a încerca acest lucru. Deci de aceea le voi da cuvântul oaspeților noștri. Suo. Mulțumesc uh, colegei Madurel pentru introducerea sa. Trecem acum la discursurile invitațiilor noștri. Mai întâi, domnul profesor Jose Mariano Gago, care a fost ministru pentru știință, tehnologie și uh, învățământ superior în Portugalia. Senhora Presidente, bom dia. Uh, I will then uh, speak in English, but I will speak a few words. Doamnă președinte, mulțumesc. Voi vorbi în, în engleză în timpul prezentării, dar la început câteva cuvinte introductive în portugheză. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru invitația care mi-a fost făcută. Doresc să Mulțumesc raportorilor pentru faptul că mi-a oferit șansa de a participa la această dezbatere amplă astăzi aș vrea să aduc un omagiu muncii oamenilor care au elaborat acest program. Am avut, uh, pri, pri, uh, am avut privilegiul de a uh, participa de la bun început la lucrările acestea în Europa și pot să spun că avem de-a face mm, cu una dintre cele mai bune propuneri inițiale depusă de comisie vreodată. Asta este opinia mea personală. Uh, Aș dori așadar să aduc un omagiu Comisiei Europene și personalului acesteia și tuturor celor care au uh, depus efortul um, de a elabora această propunere. Acestea fiind spuse în portugheză, permiteți-mi să trec mai departe la prezentarea în engleză. Am prezentarea în uh, engleză. Uh, am o prezentare în PowerPoint pentru că am înțeles că tot ceea ce este vizual capătă un aspect foarte important în uh, programul Orizont 2020. Oricum am înțeles că deja mm, participanții au uh, această prezentare în format scris, în față. Ce doresc eu să spun într-o primă fază? E un bun început. Și Trebuie să revizuim cu atenție regulile care există și ce îmbunătățiri se pot aduce acestora. Aș dori ca, în primul rând, să subliniez ce oportunități comportă această, um, acest proiect preliminar astfel încât să vedem cum putem să îl amendăm uh, pentru promovarea cercetării și inovării în următorii ani. Pentru că acest uh, program vizează în special acest sector. Am înțeles că eu uh, necesită un efort să urmăriți prezentarea afișată, dar oricum fiți asigurați că veți primi și copii ale prezentării acesteia. Și acestea fiind spuse, începem. Așadar, privim către 2020. Lucrurile în următorii ani se vor schimba foarte mult și o să vă dau un simplu exemplu. În ultimul deceniu, numărul studenților înregistrați uh, la nivel mondial a evoluat. Avem, s-au adăugat cam 15 milioane de studenți la suta de milioane de studenți care exista în urmă cu 10 ani. Iar uh, în domeniul cercetării, la fel se întâmplă și cu numărul cercetătorilor. În ceea ce privește investiția în cercetare și inovare, iarăși lucrurile arată la fel. Așa că doar privind uh, ce s-a întâmplat uh, în 2002-2007, fiindcă acestea sunt ultimele statistici pe care le avem, constatăm că numărul cercetătorilor a crescut cu 25%. De la 6,5 milioane până la 7 milioane de cercetători. Și dacă analizăm ce se întâmplă cu publicațiile și modul în care publicațiile sporesc la nivel internațional, vedem că și acestea au crescut de la 1 milion la 1,5 milioane. Așa că concluzia mea uh, este nu aceea de a spune că ne confruntăm cu un uh, pericol, ba din potrivă, lumea cunoașterii se schimbă, dar se schimbă în bine, fiindcă vom avea mult mai mulți oameni în cercetare și investițiile publice și private vor uh, fi uh, și ele sporite. Așa că în următoarele decenii ne așteptăm ca contribuția în acest domeniu să fie una semnificativă și să se uh, descopere noi tehnologii, noi cunoștințe. Așa că, prin prisma acestui scenariu, trebuie să privim și către Europa pentru a vedea ce se poate face și ce trebuie să se facă pe acest continent. Punctul meu de plecare este acela că cercetarea este o forță motrice pentru valorile Uniunii Europene și pentru economiile noastre. Iar din punct de vedere politic și economic, vedem prea bine că trebuie să ținem cont cum evoluează um, politica și economia în relație cu cunoașterea și care sunt provocările societății într-o lume industrializată și competitivă, să uh, îmbunătățim uh, uh, cultivarea talentului în cercetare și inovare și să ținem cont de toate aceste lucruri în legătură cu constrângerile bugetare care sunt impuse în întreaga zonă euro la ora actuală. Uh, acest lucru însă reprezintă o problemă foarte importantă și trebuie să acordăm atenția necesară în această propunere pentru Orizont 2020. Se pune problema cooperării transfrontaliere. Mi se pare că această chestiune și-a pierdut rolul uh, inițial din programele cadru și la ora actuală nu este foarte clar cum capacitățile de cercetare sunt valorificate în statele membre. De asemenea, trebuie să ținem cont și de constrângerile economice Um, pentru că deocamdată aceste lucruri nu apar menționate în propunere, nu se oferă nicio prioritate nevoii de a îmbunătăți uh, circumscripțiile, uh, ceea ce se întâmplă în circumscripția uh, politică și socială pentru dezvoltarea cercetară. Uh, cercetării. Pentru că e foarte important uh, ca publicul să înțeleagă ce se întâmplă și să transmită uh, politicului următorul mesaj. E bine să conferiți prioritate cercetării. Rolul cercetării uh, în modelul social european nu este suficient recunoscut ca o oportunitate, chit că există o deschidere față de schimbările societății, lucru care este recunoscut ca atare în programul cadru. Și acum, în termeni practici, Iată așadar cum am putea îmbunătăți în termeni practici um, proiectul Orizont 2020, pentru că, până la urmă, asta vrem să facem. Vreau să comentez câteva exemple. Cum că nu avem o abordare sistematică. Deci o să prezint pe scurt marile probleme, după care voi intra în detaliu pe câteva. În ceea ce privește uh, științele sociale și umane, uh, acestea, rolul acestora s-a diminuat în cadrul acestui program cadru și eu cred că există un consens general comunitar uh, la nivel politic care trebuie să se modifice dramatic. Eu uh, am înțeles foarte bine că uh, textul stipulează că științele umane sunt pretutine, dar acest lucru se întâmplă doar în scris. Imaginați-vă că același lucru s-a întâmplat și pentru științele informației și tehnologiei. Considerând că sunt pretutindeni și acestea, nu mai e nevoie să le menționăm. Ar fi absurd. Uh, Științele umane sunt importante, mai ales în următorul deceniu, mai ales că se schimbă valorile, se schimbă structura societății europene. Așa că noi trebuie să înțelegem toate acestea. În al doilea rând, avem știința și societatea, și iarăși un subiect care a fost diminuat și este foarte critic că se întâmplă asta, pentru că e nevoie să îmbunătățim circunscripția politică și socială pentru știință și tehnologie să depunem un efort, chiar dacă modest, în acest sens. Am înțeles că Europa s-a mișcat oarecum modest uh, spre a atrage un nou talent, a uh, îmbunătăți popularitatea științei și a percepției față de aceasta și a um, îmbunătăți discuția despre știință și societate. Și acum să trecem la cercetare. Se pune problema um, în felul următor. Nu avem uh, dacă avem sau nu știință excelentă în statele membre. Aceasta este o problemă veche, fără răspuns. S-au înregistrat progrese foarte importante în programele cadru. La început, când uh, a fost lansat programul 7, dar acum se pune problema cum putem să promovăm excelență în cercetare în toate statele membre, avem și statele membre mici sau avem regiunile care sunt în curs de dezvoltare la ora actuală. Așa că eu cred că concepte precum uh, premiul uh, de excelență al Consiliului European ar trebui să fie concepte care să fie dezvoltate în toate statele membre, astfel încât să existe un sprijin bugetar minim pentru cercetare, un sprijin care însă ar avea un impact enorm asupra tuturor statelor membre. Și cu siguranță există și alte sugestii care pot fi făcute aici. În al doilea rând, avem uh, uh, cercetarea colaborativă, care nu este abordată în mod exhaustiv. Așa că avem o problemă acum, pentru că în programul cadru nu avem nici un instrument pentru colaborarea uh, în cercetare. Avem uh, Așadar, acest domeniu lacunar. Er, cercetarea în colaborare a fost un domeniu dezvoltat la un moment dat și evoluțiile înregistrate inițial în programul uh, au fost foarte importante în domeniul TIC. Dar acest lucru se întâmplă doar în domeniul tehnologiei. Așa că eu cred că putem să evoluăm doar dacă Um, lărgim uh, acest uh, sector pentru uh, noile tehnologii, încadrându-le la știință și tehnologie, sau creând un nou rol pentru ERC, pentru um, premiile de excelență. Îmi pare foarte rău să vorbesc mai repede pentru că nu mai am timp. Discut și despre colaborare ca fiind un domeniu privilegiat pentru pregătirea avansată uh, în plan industrial sau academic. Avem fondurile Marie Curie, care sunt foarte importante, dar mi se pare că în ultimul timp acest program e blocat. Nu mai evoluează, nu se mai ține cont de schimbările majore care au apărut la nivelul modernizării relațiilor dintre universități sau cercetarea universitară, fie în interiorul Europei, fie în afara Europei. De cealaltă parte, o mare parte din uh, programul cadru creează, de fapt, o precondiție pentru pregătirea avansată a studenților deosebit de talentați. Așa că eu cred că avem aici oportunitatea de a atrage studenți talentați care nu sunt deocamdată impl- implicați în multe domenii de cercetare, de exemplu cercetarea industrială. Așa că utilizarea cercetării colaborative cu finanțare adecvată europeană ca un domeniu privilegiat pentru uh, pregătire avansată pentru programe doctorale, mi se pare că reprezintă uh, un uh, domeniu extrem de important de explorat. Foarte pe scurt, voi trece în revistă alte câteva puncte. Uh, e vorba de unele noțiuni teoretice, dar dat fiindcă suntem de-abia la începutul acestei discuții, mi se pare primordial să uh, discutăm și despre acestea. Eu cred că cercetarea europeană e un domeniu care trebuie bine definit, redefinit, pentru că avem un concept vechi care este total depășit și trebuie revizuit. Domeniul de cercetare europeană nu exprimă ceea ce se întâmplă pe piața internă. Deci, deocamdată avem un, o noțiune inutilă. Mobilitatea cercetării, a ideilor, cooperarea în domeniul cercetării au uh, precedat piața internă și au ajutat la construirea acestea. Astfel, așa se face că conceptul european, în ceea ce privește cercetarea, este depășit. Oamenii astăzi au ajuns să vorbească despre lucruri absurde și anume că trebuie să definitivăm, să realizăm zona de cercetare europeană, dar nu este un lucru care poate fi înfăptuit, ci de fapt este un sistem rezultat din uh, colaborare între toate organizațiile, dintre, toate, dintre toți partenerii vizați. Așa că se pune problema în felul următor. Cred că trebuie mai bine să numim acest sector ceea ce este un domeniu activ, nu static. Să spunem că este o acțiune de cercetare. Și acum mă văd nevoit să trec direct la concluzie. Voiam să menționez și celulele STEM. Am văzut că acest sector a devenit un uh, sector uh, extrem de important pentru știință, fie din cauza mirosului de sulf, fie din cauza faptului că are diavolul ceva de a face cu acesta. Dar în calitate de cercetător, mi se pare puțin flagrant ceea ce stipulează articolul 16, care sublinează și apare menționat în roșu importanța dramatică a celulelor STEM fie că e vorba de uh, celule embrionice necesare pentru cercetare și sănătate sau uh, necesare pentru altceva. Ideea este că e nevoie să facem cercetare în acest sector, fie în Uniunea Europeană, fie în altă parte fie în Uniunea Europeană în întregimea ei, fie doar în Regatul Unit. E decizia dumneavoastră în calitate de decidenți politici ce se va întâmpla. Și mai avem și alte două oportunități care nu au fost adresate cum trebuie. Spațiul. Vă rog încă un minut, vă rog foarte mult, doamnă președinte, dacă mi este permis. Știu foarte bine că unul din membrii noștri e blocat în Arabia Saudită, așa că a trebuit să câștigăm fiecare câte trei minute în plus. Așadar, explorarea spațiului e un lucru crucial pentru redresarea economică la nivel global și cu precădere în Europa. Eu cred că propunerea Orizont 2020 nu adresează um, importanța coordonării cu Agenția Spațială Europeană. Și celălalt sector este sectorul sănătății. Comunitatea medicală a promovat ideea creării unui Consiliu European pentru Cercetare Medicală. Eu aș dori să sprijin acest concept. Nu putem să trecem la cercetare uh, biomedicală doar proiect cu proiect și pas cu pas. Avem nevoie de programe pe termen lung de cercetare, pentru că acestea sunt cheie, nu doar pentru sănătatea cetățenilor în viitorul apropiat, ci și pentru economia europeană. Și eu cred că avem o șansă politică enormă în acest sector. Și acum, chiar că ajung la ultimul punct, o să mă refer la uh, pace. Vedem că cercetarea este singurul domeniu din lume unde Iranul, Israelul, Iordanul și Turcia cooperează unele cu celelalte. Multe țări ajută la îmbunătățirea situației, însă din păcate Uniunea Europeană nu participă deloc, așa că aș vrea ca Orizont 2020 să își aducă contribuția și aici. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, pentru bunăvoința manifestată. Mulțumim domnului profesor Gago pentru intervenția dumnealui și vreau să vă spun de la bun început că atunci când un orator uh, um, își depășește timpul, asta înseamnă că cei care urmează după el au mai puțin timp la dispoziție și nu este adevărat că unul dintre invitați lipsește pentru că el a fost înlocuit. Nu este uh, rea din partea mea, este dorința de a respecta timp alocați tuturor invitaților noștri. Acum uh, doresc să-i dau cuvântul domnului Kurt de Chetaler, secretar general al Ligii Europene a Universităților uh, care fac cercetare. Vă mulțumesc, doamnă președintă, doamnelor și domnilor. Bună dimineața! Vreau să mulțumesc Parlamentul European și Comisiei ITRE că a invitat uh, Liga noastră în această dimineață aici ca să vă spunem care sunt observațiile noastre despre această propunere a Comisiei. Bănuiesc că membrii Comisiei ITRE știu deja ce este LERU. LERU este o ligă care mm, este compusă din 21 de universități din 9 țări și care este una dintre principalele părți interesate în domeniul cercetării și inovării în Europa. Am 10 puncte de evocat și am să încerc uh, să nu depășesc mai mult de un minut pentru fiecare dintre ele. Nu am pregătit o prezentare PowerPoint pentru că din experiență știu că publicul este mai atent atunci când trebuie doar să asculte și nu trebuie să și citească ceva pe un ecran. Deci, în uh, minutele, minutele care rămân, am să analizez punct cu punct uh, ce mi se pare mie important în propunerea comisiei și, de asemenea, am să fac observații și despre cele două documente de lucru pe care le-au redactat membrii acestei comisii, respectiv documentul de lucru al doamnei Madurel și cel al raportorului Eilar. Deci, cum spuneam, am să încerc să fac câteva observații și despre aceste două documente de lucru. Mi-am împărțit prezentarea în două părți. Mai întâi, aș vrea să spun membrilor Parlamentului care sunt cele cinci aspecte asupra cărora nu ar trebui să interveniți în niciun fel. Mi-aș dori ca aceste aspecte, cele cinci, cum spuneam, să rămână uh, nemodificate uh, în propunerea comisiei. Și poate că uh, puteți să le reformulați, să le formulați mai bine, dar să nu schimbați substanța. Deci care sunt aceste cinci puncte care, după părerea mea, ar trebui să rămână nemodificate? Mai întâi suntem foarte încântați de faptul că excelența în domeniul științific a devenit un criteriu principal pentru obținerea de finanțare în programul 2020. Ne-am dorit să nu existe nicio deviere de la acest principiu și revin la declarațiile doamnei raportor Madurel, care a făcut aluzie la faptul că toate țările din Europa și-ar dori să cunoască același succes precum țările din estul Europei, care sunt foarte prezente în LERU. De aceea noi ne dorim să se mențină aceste activități numite de creare de punți, de creare de legături în uh, domeniul cercetării și în plus trebuie să existe uh, o creare de punți către toate acele țări care încă uh, trebuie să poată să fie finanțate din fonduri structurale sau din alte surse pentru a-și crea capacitatea, dar insist asupra faptului că finanțarea pentru constituirea, pentru crearea capacității nu trebuie să provină din orizont 2020, ci din alte surse, fonduri structurale ori altele. Apoi, cel de-al doilea punct este această rată de rambursare de 100% a costurilor directe și 20% rată de rambursare a costurilor indirecte. E adevărat că modelul 75-75% putea să pară mai interesant din punct de vedere strict financiar, dar nouă ni se pare că modelul 100 plus 20% are mai multe avantaje. Pentru că Astfel, universitățile vor putea să atragă personal care să lucreze strict numai la proiectele finanțate din Orizont 2020. Totuși, vreau să spun faptul că această regulă 100 plus 20% este <clears throat> un minim. Tot ceea ce uh, s-a situat sub acest prag ar uh, pune în pericol capacitatea universităților de a uh, primi finanțare pentru proiecte din cadrul uh, acțiunii Orizont 2020. Noi nu am putea uh, să mai participăm într-un program care ar duce la o situație nesustenabilă pentru universitățile din Europa. Toată lumea trebuie să fie conștientă de faptul că rambursarea minim 20% din costurile indirecte este condiția sine qua non pentru a garanta uh, supraviețuirea universităților. De asemenea, ne dorim ca TVA-ul să devină un cost eligibil. Pentru multe universități, uh, faptul că TVA-ul nu era rambursat a constituit o problemă. De aceea suntem de acord cu această idee. În plus, ne dorim să nu se facă vreo confuzie pe viitor privitor la proiectele care vor fi finanțate numai în măsură de 70%. Eu cred că ar trebui să lansăm un apel către Parlament ca să ne asigurăm de faptul că va exista o definiție clară a ceea ce uh, înseamnă inovare și numai acele programe uh, cu o componentă de inovare pregnantă vor fi finanțate în măsură de 70%. Al treilea aspect pe care doream să-l evoc aici este uh, investițiile în infrastructură, care sunt cheia pentru competitivitatea Europei, dar infrastructura de cercetare, se subînțelege, nu ar trebui să atragă prea mulți bani din uh, bugetul Orizont 2020. Noi credem că încă de la bun început ar trebui să se răzmândească ideea că numărul infrastructurilor de cercetare nu pot să fie decât unele de natură temporară. Nu vrem să se creeze niciun fel de infrastructură uh, care să fie permanentă. Un alt punct pe care vreau să-l adaug la lista uh, veștilor bune E vorba despre um, Consiliul European de Cercetare. Lero întotdeauna a fost uh, un suporter al acestei idei. Cum spuneam, ne reprezentăm 21 de universități și am primit mai mult de 20% dintre granturi. Deci, pentru noi, acest instrument este foarte important pentru politica de cercetare europeană în ansamblul ei. Dar am fost surprinși de bugetul acordat acestui Consiliu. Noi credem, toată lumea a considerat că s-a acordat un buget uh, suficient, dar noi credem că, din potrivă, a avut loc o scădere a acestui buget față de perioada de programare uh, care se va încheia în 2013. Și, potrivit cifrelor actuale, o să avem un buget de 1,6 miliarde în 2014, pe când până în 2013 au fost 1,8 miliarde, deci nu este o veste bună. Și având în vedere rata uh, de succes a uh, cererilor de granturi, știind că ea nu este decât de 20%, eu cred că dacă acest Consiliu European de Cercetare ar avea un buget mai mare, atunci această rată ar crește și ea. Următorul punct pe care ne înscriu pe lista aspectelor pozitive, cele șapte măsuri care au drept scop simplificarea. Suntem bucuroși de faptul că există un proiect de reguli de participare mai simple. De asemenea, uh, s-au uh, conceput reguli comune pentru toți participanții la toate părțile din acest program. Nu mai e nevoie să lucrez pe un singur program, s-au simplificat și regulile de control și de auditare, folosirea instrumentelor electronice, de asemenea, mi se pare uh, o veste bună, uh, acceptarea uh, metodelor contabile, uh, indiferent care ar fi ele ale beneficiarilor, este iarăși un aspect pozitiv și credem că ar trebui să existe un bun echilibru între simplificare, flexibilitate Uh, și uh, dare de seamă și răspundere. Acum ajung la cea de-a doua listă, care este constituită tot din 5 puncte. Dar aici vrem să vă rugăm să formulați mai bine textul actual sau să-l regândiți eventual. Mai întâi, bugetul alocat acțiunilor Marie Curie. Am fost foarte dezamăgiți de bugetul care a fost alocat pentru aceste acțiuni. Deoarece, dacă vă uitați la cifre, atunci bugetul va scădea cu practic un, de la o practic un miliard de euro în 2013 la numai 700 de milioane în 2014 și nu va ajunge la nivelul din 2013 decât în 2019. Suntem foarte surprinși de această scădere a finanțării, deoarece Uh, acțiunile Marie Curie au fost unul dintre programele cele mai eficiente, pentru că au fost un adevărat motor pentru îmbunătățirea pregătirii, uh, excelenței și calității muncii cercetătorilor care au beneficiat de această schemă. Deci eu cred că ar trebui să regândiți acest program. Și în plus ar trebui să existe o, o legătură clară între memorandumurile de punere în aplicare și acțiunile uh, um, întrevăzute de către Comisie în domeniul cercetării. Știu că au existat uh, o cartă și un logo uh, pentru acțiunile de cercetare. Toate aceste principii dezvoltate de comisii, de exemplu pentru școlile doctorale, sunt toate inițiative valoroase, dar cred că am putea să facem o legătură clară între toate aceste inițiative și acțiunile Marie Curie, să se vadă că se investește suficient de mult în programe de dezvoltare ale carierei și în programe de formare. Un alt aspect unde ne-am dorit uh, să existe modificări e cu privire la inițiativele uh, de jos în sus, în domeniul cercetării, și aceste priorități uh, uh, din al doilea și al treilea pilon. Pentru noi este foarte important să nu se desfășoare totul uh, într-o abordare de sus în jos, ci din potriva, de jos în sus. Deci am trebuit să primim mai multe garanții în acest sens în diferitele uh, secțiuni ale programului. Așa cum a spus și antevorbitorul meu, uh, suntem bucuroși de extinderea schemei FET, dar ne-am dorit să fie o finanțare nu numai pentru prioritatea 1, ci și pentru alte programe. Ne credem că bugetul pentru schema FET nu ar trebui să se limiteze, cum spuneam, numai la prima prioritate, ci să um, financeze și alte programe uh, tematice, dar oricum bugetul alocat acestei scheme este mult prea mic. Și acum vreau să vorbesc despre științele sociale și umane. Așa cum a spus și doamna raportor și așa cum a spus și antevorbitorul meu, ne dorim să existe mai multe uh, garanții în sensul că se vor sprijini aceste științe din programul Orizont 2020. Comisia a spus acest lucru deci nu cred că va fi o problemă dacă puteți să spuneți acest lucru mai explicit în text. Pe de altă parte, noi să ne mobilizăm universitățile care fac parte din liga noastră și să le spunem că nu mai trebuie să se plângă despre situația științelor sociale și umane. Acestea, din urmă, trebuie să se deschidă față de alte discipline, de inginerie, domeniul medical. Trebuie să uh, Um, aibă o orientare multidisciplinară. Și cred că Parlamentul și Consiliul împreună cu Comisia vor putea să sublinieze acest lucru în mai mare măsură în text. Cel de-al patrulea punct de pe lista dorințelor, doleanțelor mele, um, acele aspecte în cărora doresc să le acordați mai multă atenție, e vorba despre rambursarea costurilor pe baza uh, costului economic uh, um, exhaustiv. Noi am fost foarte dezamăgiți că s-a renunțat la această idee, deși noi am, i-am acordat mult timp, am înțeles că persoanele de la Direcția Generală Buget nu sunt încântate de această idee. S-a spus că nu va duce la mai multă simplificare, dar dacă renunțăm complet la această declarație a tuturor costurilor, nu va fi uh, bine din punctul de vedere al uh, managementului fiecarei instituții. Trebuie să știi cât costă fiecare acțiune pe care o faci. Deci nu e vorba despre o schemă de uh, rambursare, e vorba pur și simplu de un instrument care să permite respectarea principiilor economice în gestionarea universităților. Ultimul punct de pe lista mea, cea de-a doua listă, e reprezentat de mai multe articole care vorbesc despre drepturile de autor, drepturile de proprietate intelectuală. Când citești aceste articole, ai toate motivele să fii îngrijorat din cauza dezechilibrelor care se vor crea între universități și industrie. Dacă ne uităm, de exemplu, la articolul care definește condițiile uh, uh, echitabile și oneste, apoi accesul la background, uh, articole care vorbesc despre exploatare. Aici constat că este un mare dezechilibru între poziția industriei și poziția universităților. Vă propun să vă uitați mai de aproape la aceste articole, să găsiți o formulare mai nuanțată, mai echilibrată, pentru ca universitățile și industria să fie parteneri egali, indiferent de tipul de colaborare care va fi pus la punct. Iată, doamnă președinte, 5 puncte pozitive și 5 puncte care merită mai multă atenție. Vă mulțumesc frumos! Ringrațiamo. Mulțumim domnului profesor de Cheteler și în, în locul doamnei Tanabo de la Consiliul de Cercetare din Spania, care nu a putut să fie prezentă. Îl avem pe domnul Jorge de Lasco, care este director la biroul din Bruxelles. Deci îi dau cuvântul. Eh, buenos días. Bună ziua, doamnă președinte. Vreau, în primul rând, uh, să cer scuze în numele președintelui nostru, deoarece dumnealui nu a putut să vină din cauza vremii. Așa, spune, așa cum spunea vechiul meu prieten, domnul Gago, o furtună de deșert, o furtună de nisip din deșert a împiedicat avionul să ajungă aici la Bruxelles. E o plăcere să mă aflu aici cu stimații mei colegi și mai ales cu persoane precum Jose. Am participat uh, în urmă cu ceva ani uh, la un experiment comun la Centrul European de Cercetare Nucleară și e o plăcere să putem vorbi aici în fața publicului și a deputaților. Deci eu sper că voi putea să-mi închei astăzi uh, discursul cu bunăvoința doamnei președinte. Domnilor și domnilor parlamentari, în primul rând îi mulțumesc Comisiei de Cercetare, Industrie și Energie pentru această șansă pe care am, această ocazie de a împărtăși ideile pe care le-am în legătură cu programul Orizont 2020. Ca președinte al Consiliului de cercetare științifică, aș vrea să încep prin uh, o scursă prezentare. Profesorul Tamayo a scris acest text. Deci este textul scris de președinte, deși îl citesc eu. Suntem principala instituție care se ocupă de cercetare în Spania. Ne ocupăm de cercetarea de bază până la transferul de cunoștințe către sectorul de producție. Avem 15.000 de persoane, cercetori tehnici, cercetători de sprijin, care fac parte din mai mult de 100 de institute din toate comunitățile autonome. Avem doar 6% din personalul care se ocupă de cercetare și dezvoltare din Spania și generăm totuși 20% din producția științifică națională și 25% din brevetele din sectorul public. Gestionăm de asemenea multă infrastructură, deoarece suntem rețeaua cea mai completă de biblioteci specializate și avem de asemenea multe centre de cercetare mixte în colaborare cu universități și alte entități publice sau private, sau străine, spaniole sau străine. Avem 8 domenii de activitate, cu frontiere uh, neclare uneori, uh, multe proiecte fiind interdisciplinare. La nivel european am participat de-a lungul anilor în, în programele cadru de cercetare și dezvoltare. În al șaselea program cadru am avut rentabilitatea cea mai mare, de aproape 30% față de propunerile prezentate. În ceea ce privește program, participarea la cel de-al șaptelea program 4, avem aproape 400 de programe finanțate ceea ce ne permite să fim optimiști în legătură cu depășirea rezultatelor obținute în programul cadru anterior și astfel vom fi printre entitățile europene care au obținut rezultatele cele mai Trebuie spus de asemenea că institutul nostru colaborează cu instituțiile europene pentru a elabora politicile din domeniu prin stabilirea de obiective, de instrumente de colaborare europeană. De asemenea, documente de poziție sunt elaborate și colaborăm uh, cu entități naționale și cu alte grupări europene. Vrem să contribuim la viitorul științei și inovării și la um, îndeplinirea obiectivelor din strategia 2020 care are ca element central programul Orizont 2020, despre care se discută astăzi aici. Pe 30 noiembrie 2011, Comisia și-a făcut publică propunerea pentru programul cadru Orizont 2020. E un progres esențial pentru a transmite cunoștințele generate societății. Abordarea se concentrează pe inovare, ceea ce înseamnă că a avut loc o schimbare drastică față de trecutul programelor cadru. Institutul nostru consideră că trebuie să fim uh, precauți în ceea ce privește această inițiativă pentru a nu aduce atingere calității uh, cercetării. Recunoaștem că în propunere există multe aspecte care îmbunătățesc situația actuală și probabil se va înlezni accesul la programe pentru investitori și întreprinderi. Deși există și anumite elemente extreme în propunere despre care ar trebui să ne gândim mai bine pentru a vedea cum putem implementa măsurile cât mai bine. Aș vrea să mă refer acum puțin la sistemul de finanțare propus de comisie privind regulile de participare la Orizont 2020. Suntem complet de acord că sistemul prin care se face rambursarea costurilor trebuie simplificat. Totuși, Comisia propune un model unic de finanțare a costurilor indirecte, care, deși nu uh, sunt un prejudiciu pentru mulți uh, participanți, afectează foarte mult acele instituții care după ce ani de zile s-au străduit să-și consolideze financiar și contabil sistemul de costuri reale, așa cum li s-a cerut de altfel de către Comisia Europeană, deci vor vedea cum subvențiile europene scad în mod considerabil. Dacă vrem o știință excelentă, nu putem, de dragul unei simplificări, să limităm fondurile atât de indispensabile. Și sunt convins că și participanții de la celelalte grupuri de discuții se vor referi la acest lucru. După cum știți, Orizont 2020 are trei priorități. Prima este cea a științei excelente, despre care discutăm astăzi aici. O știință atât de calitate, de, atât de înalt calitativă, pentru a ne crește competitivitatea la nivel internațional. Trebuie să avem aici un, uh, o sferă de acțiune la care propriile părți participate să dea un impuls. În primii cinci ani de funcționare, programele au fost uh, o reușită. O serie o generație întreagă de tineri cercetători și au văzut visul îndeplinit și anume să facă o cercetare uh, la o calitate înaltă prin propriile lor impulsuri. Prin aceste proiecte, noile generații vor avea de asemenea acces. Excelența proiectelor gener- uh, selecționate e clară. Beneficiarii nu sunt premiați doar la nivel european, unii obțin chiar și premiul Nobel. Nobel. De aceea trebuie stimulată știința fundamentală în toate domeniile din Orizont 2020. Cercetătorii cei mai străluciți trebuie să poată lucra în mod independent în Europa, în cadrul Consiliului European pentru Cercetare. Competitivitatea e foarte dură și competitivitatea pentru a fi lider mondial ține de excelență. De aceea protejăm uh, viitorul economic al urmașilor noștri. Așa cum a propus Comisia să se acorde 15 miliarde de euro, deci noi credem că nu e suficient pentru acțiunile Marie Curie. Acțiunile Marie Curie au deschis uh, șanse de participare pentru mii de cercetători care au putut să-și înceapă o carieră într-un mediu uh, prestigios. Această activitate, pe lângă faptul că e crucială, înseamnă mult mai mult. Se așterne astfel calea pentru foarte mulți tineri cercetători care pot ajunge să aibă niște proiecte absolut uh, extraordinare uh, impulsate de acest Consiliu European pentru Cercetare. Noi ne gândim la importanța unei cariere europene a cercetătorilor, pentru o armonizare a lucrurilor. Și dacă bugetul pentru acțiunile Marie Curie se este crescut doar puțin față de actualul program cadru și dacă ne gândim la greutățile financiare pe care le au agențiile naționale pentru a menține subvenționarea cercetătorilor din țările lor, deci ne dăm seama că vom crea aici un blocaj, practic, care va sufoca carierele științifice pe care le au cei mai buni tineri cercetători. Programele de mobilitate ar trebui să se ocupe și de promovarea unei cariere profesionale atrăgătoare, cu condiții de muncă mai bune pentru cercetători, de exemplu, pentru a oferi um, o, o securitate socială tuturor participanților. În ceea ce privește acele outgoing fellowships, sunt acțiuni individuale care le permit uh, cercetătorilor să se formeze în proiecte de vârf. În ceea ce privește tehnologiile emergente, numitorul comun aici ține de o, o știință vizionare, vizionară structurată pe mai multe niveluri. În domeniul uh, ticurilor, de exemplu, există o relație cost-beneficiu foarte bună și de aceea salutăm ideea Comisiei de a um, aplica FED-ul la orice domeniu de cercetare. Nu va fi ușor însă să se stimuleze o participare multidisciplinară care să depășească cadrul strict tehnologic. De aceea e important să există o anumită transversalitate cu o investiție inițială de la Consiliul European de Cercetare, care se continuă apoi prin FED, FED Proactive și FED Flagships. Astfel, știința fundamentală va putea contribui uh, la promovarea inovației. În al patrulea rând, ce putem spune despre infrastructurile de cercetare europeană? După părerea mea, crearea de noi instalații științifice e ceva crucial. E foarte bună ideea formulată de comisie de a integra la nivel european infrastructurile de, mm, de cercetare de bază. Și aici două aspecte sunt esențiale. Coordonarea față de fondurile de coeziune și garantarea durabilității și viabilității structurilor deja uh, identificate și aici colaborarea cu industria e importantă, mai ales în ceea ce privește TIC-urile. Acum voi uh, încheia intervenția cu câteva reflexii care, deși sunt personale, sunt aplicabile aspectelor despre care discutăm aici. Când această realitate era la începuturile sale, uh, acum mii de ani, deci pe vremea grecilor și romanilor, s-a constituit un sistem de valori care în perioada renașterii s-a concretizat și s-a ajuns să fie matur an de zi, an și an la rând. E o operă a noastră, a oamenilor, care se bazează pe niște principii care au avut de suferit acum cu criza. E vorba de libertatea de gândire, de curiozitatea creativă și de onestitatea intelectuală. Trebuie să vă spun că mă îngrijorează un lucru. În politica științifică europeană, cel puțin în aparență, încep să prindă rădăcini niște criterii, niște principii și niște obiective care într-o măsură destul de mare contravin bazei ideologice a științei moderne. Să nu uităm că aceasta de-a lungul secolor a fost europeană, în mod esențial. Mă, mă refer aici la accentul care se pune în politica de inovare și care se pune pe uh, aplicabilitatea imediată a Um, descoperirilor. Da, e clar că trebuie să avem aici o aplicabilitate economică, deoarece finanțarea vine din aceste surse și cerem acea accountability. Trebuie să fim exigenți, deoarece oferim finanțare. Însă eu am niște temeri, eu cred că se merge prea departe, ceea ce ar putea să ne facă să pierdem atât excelența științifică, cât și inovările industriale care generează bogăție. Sunt conștient de faptul că acestea se pot, aceste temeri se pot datora funcției mele, de președinte acestei instituții din Spania, care zi de zi încearcă uh, să transmită societății și economiei cunoștințele pe care le generăm. Ei beneficiază de munca noastră. De aceea îmi permit să vă transmit dumneavoastră aceste idei și uh, sper că împreună cu, prin eforturile noastre ale tuturor, Orizont 2020 va fi un succes economic și politic și că va face față marilor provocări pe care le are Uniunea Europeană, care țin de viabilitate, de locuri de muncă și sunt așa conștient, așa cum spunea înțeleptul Solon acum 25 de secole, pe vreme de criză e greu să mulțumești pe toată lumea, însă sper să se ajungă la un punct de echilibru pentru toți cei implicați în cercetare și dezvoltare. Vă mulțumesc! Grazie, profesor Velasco. Mulțumim domnului profesor Velasco. Acum are cuvântul domnul profesor Peter Grus, președintele societății Max Planck. Thank you, Madam Chair, uh, ladies and gentlemen. Mulțumesc, Doamnelor și domnilor, e o plăcere să mă aflu aici pentru a vă spune care sunt opiniile noastre cu privire la Orizont 2020. Am ascultat deja trei intervenții și uh, sunt încântat să spun că ascultându-mi, ascultându-mi uh, colegii pe Curt, uh, de, de Cheteler sau pe uh, ceilalți, am constatat că Iată, fiecare vorbește despre o altă bucățică și cred că bine ne-au ales uh, cei de la Comisia ITRE, pentru că iată, fiecare vorbește despre altceva. Eu o să vorbesc despre de ce este nevoie de excelență în cercetare, care este contribuția societății Max Planck la excelență și care este uh, poziția Max Planck cu privire la excelența în știință în, 2020, în orizont 2020. Haideți să vedem care este rolul cercetării. Am patru puncte de spus. Avem cunoaștere, educație, probleme globale și aici vreau să zăbovesc puțin asupra subiectului, fiindcă dacă privim puțin în, în uh, viitor, la finele secolului vom avea 10 miliarde de oameni trăind pe pământ. Și toți acești oameni vor avea nevoie de resurse, de șase ori mai multă electricitate, 8, uh, la, um, majoritatea, mă scuzați, majoritatea vor trăi la oraș, 42% vor fi cu o vârstă mai mare de 65 de ani. Așa că, pe bună dreptate, conferiți cercetătorilor sarcina de a adresa, um, de a, de a-și pune problema în acest fel. O să vă arăt și de ce este interesant din punct de vedere comercial ceea ce se întâmplă, mai ales din perspectiva macroeconomică. Robert Solo, fost laureat al premiului Nobel, arată că noile tehnologii redau 80% din PIB. Studii recente venite din partea lui Hans Gelsbach, un cercetător tânăr, arată că cu cât o țară este mai avansată din punct de vedere tehnologic, cu atât um, această țară cheltuie mai mult pe cercetarea de bază. Nu e o surpriză. Mm, de data aceasta, acest lucru e constatat chiar de un economist. Pe următorul slide avem o proiecție în ceea ce privește finanțarea cercetării și dezvoltării în plan global. Iată, așadar, urmărind slide-ul, ce constatăm și ce ne dă de gândit. În partea de sus, vedeți care este cheltuitorul cel mai uh, generos, e vorba de SUA, după care constatați că China are o curbă crescătoare. China deja a depășit Europa la capitolul cheltuieli pe cercetare și dezvoltare, lucru care este adevărat și în ceea ce privește numărul publicațiilor științifice, iar jos vedem statele europene cu Germania în frunte, dar vedem că curbura Germaniei nu e nici pe departe apropiată de uh, marii noștri competitori din uh, celelalte părți ale lumii, SUA și din Est, China și Japonia. Eu cred că ar trebui să, uh, ne, să menținem uh, obiectivul de investiție de 3% din PIB în cercetare. Știu că e foarte greu de făcut asta, uh, dar până la urmă 1% din cheltuielile publice trebuie să revină cercetării și dezvoltării dacă vrem să menținem un ritm susținut să vă arăt care este efectul indirect în termeni macroeconomici în ceea ce privește finanțarea cercetării dezvoltării. E un studiu pe care l-au apreciez foarte mult. S-au analizat uh, ultimele evoluții în ultimii 20 de ani uh, din SUA și dacă analizăm la fiecare brevet, s-au analizat toate brevetele, uh, așa este, dacă vedem care a fost sursa cunoașteri generate din aceste patent, brevete, veți constata că 73% uh, sunt brevete finanțate de organizațiile publice. Avem o finanțare în termeni macroeconomici. Finanțare care nu poate să fie uh, analizată strict în termeni monetari, dar care arată că trebuie să finanțăm din bani publici cercetarea și dezvoltarea acest lucru stând la baza brevetelor. Altfel spus, fără cheltuielile publice din acest sector, aceste brevete nu ar fi putut fi redactate, lucru care este valabil în termeni specifici și pentru alte lucruri. Haideți să vedem ce se întâmplă în industria farmaceutică, unde 80% din bani sunt din uh, bani publici, în chimie cam 75% și în electronice 50%. Și e o surpriză. Care este concluzia? O vedeți pe următorul slide. Uh, din nou, un economist uh, care a analizat documentele ce au stat la baza brevetelor a ajuns la următoarea concluzie. Guvernele care speră că cercetarea finanțată de ei vor sta la baza inovării ar trebui să pună accentul pe excelența în cercetare, pentru că uh, s-au analizat brevetele um, de top din domeniul științific. Așa că despre ce este vorba aici? Avem nevoie de excelență nu doar pentru știință, ci și pentru economie. Următorul punct, care este contribuția societății Max Planck la excelența în știință? Societatea noastră, la scară europeană, este o organizație mică E o organizație mică care conduce institute de cercetare. Așadar, avem instituții uh, de cercetare de dimensiune medie cu angajați între 250 și 500 la număr. Vedeți un studiu efectuat de sociologi și istorici care se axează pe creativitate. Se pune accentul pe unitățile care sunt cele mai creative în uh, generarea de cunoaștere științifică. În rezumat, veți, constat, veți găsi următorul citat. Excelența în știință necesită organizații autonome și de mici dimensiuni. Uh, citez un eseu din uh, revista Nature. S-a constatat că în trecutul recent, unele dintre cele uh, mai creatoare centre au fost centrele mici, cum ar fi Rockefeller University sau mai multe instituții, institute, mă scuzați, Max Planck. Deci este vorba despre niște uh, mici foruri care trebuie să fie integrate într-o uh, entitate mai mare, trebuie să fie plasate într-un context mai amplu. Deci aceștia suntem noi, asta facem noi, avem cam 80 de institute, avem uh, cam mai mult sau mai puțin 22.000 de angajați, un buget de 1,3 miliarde care ne e oferit uh, și, uh, cu autonomie totală. Noi decidem cum îl uh, distribuim. Noi recrutăm oameni excelenți, iar dacă nu găsim excelență într-un anumit domeniu, nu ne ocupăm de acel domeniu. Dacă uh, ne uităm la reprezentarea talentului străin în institutul nostru, vedem că avem 33% din directori din afara Germaniei. De fapt, în uh, ultimii 10 ani cât am fost eu uh, președinte, am recrutat 43% din aceștia și aproape 90% din doctorați sunt străini, 50% din absolvenți, cam, și avem cam 6.000 în total, sunt și ei străini și o mare parte din uh, cercetătorii parteneri care vin uh, uh, pe posturi temporare sunt și ei străini. În științele naturale, rezultatul poate fi um, măsurat prin referiri. Și veți vedea că suntem pe locul 2 după Universitatea Harvard, în ceea ce privește referirile făcute de noi. Așa că suntem o instituție, o unitate mică, dar foarte productivă. Avem institute mai mult în Germania, dar și în alte locuri din Europa, două în Italia, uh, unul în Olanda. La ora actuală creăm unul la Luxemburg și vreau să știți că și Florida a finanțat un centru de-al nostru iar acum, împreună cu Luxemburg, vom crea un uh, institut perfect încadrat în uh, normele juridice de acolo. Doresc să subliniez acest lucru, fiindcă e de relevanță pentru ceea ce s-a discutat anterior cu privire la cum putem să consolidăm excelența în știință în țările care nu au ajuns încă la un nivel amplu de excelență. Noi am creat ceea ce numim un uh, concept central Max Planck, care ne permite să introducem finanțarea instituțională pentru orice uh, program pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de uh, extindere pentru programe uh, în uh, școli de cercetare, Uh, pentru programe pentru cercetători junior, pentru alte grupuri de cercetare și așa mai departe, singura precondiție fiind aceea că statul partener în care investim trebuie să plătească și el jumătate. Eu vreau să spun că acest model este grozav, fiindcă dacă vreți să introduceți excelența bazată pe finanțare instituțională în toate statele Uniunii Europene, în toate diferitele state ale Uniunii Europene, vreau să știți că uh, noi am înregistrat deja rezultate. Avem un institut la Paris, avem uh, un institut stabilit recent cu, College, uh, cu University College of London, uh, avem și cu colegii din Spania intenții de a crea un institut la Convivenția. Deci există mai multe simbioze între diferite religii, așa cum a fost în trecut, când evrei, musulmanii, creștinii trăiau la oaltă în uh, evul mediu. E foarte bine să vezi care sunt diferențele, care sunt problemele și să tragi concluziile potrivite pentru viitor. Asta nu face decât să arate că aceste cooperări funcționează, sunt niște co- cooperări care funcționează de jos în sus și vreau să mă credeți pe cuvânt când spun că noi cooperăm de jos în sus, din punct de vedere ierarhic, în toate uh, statele din Uniunea Europeană și la nivel mondial. Analizând următorul slide, ultima coloană, vedeți că finanțarea europeană a fost, in, a fost esențială pentru societatea Max Planck fiindcă creșterea a fost una constantă, de la programul cadru 4 până la programul 7, acum discutând despre cam 60 uh, de milioane de euro pe an, în medie, uh, sumă care revine în medie institutului nostru. După cum am spus încă o dată, Consiliul European de Cercetare a fost un instrument, un instrument fundamental și trebuie să facem tot posibilul pentru ca finanțarea să crească, fiindcă dacă vrem să consolidăm excelența, acesta este instrumentul cel mai potrivit. Pentru Max Planck, acest instrument este foarte important. Și programul Marie Curie a fost menționat de mai multe ori astăzi și eu vreau să spun că atunci când citesc că, că avem nevoie de un milion de cercetători în plus, atunci e clar că trebuie să investim în Marie Curie. E un lucru care e decisiv pentru cariera tinerilor cercetători și pune bazele mobilității, bunei relații între state și va fi un lucru bun pentru acele țări care nu au ajuns încă la un nivel foarte avansat. Să știți că sunt multe proiecte, din păcate nu am astăzi timp să intru în detalii, dar vreau să vă spun că um, problema vârstei și a îmbătrânirii este foarte importantă. Trebuie să ne concentrăm asupra îmbătrânirii sănătoase și active. S-a vorbit despre științele sociale și despre domeniul de sănătate. În domeniul de sănătate vom avea ceea ce numim medicina personalizată. Vom avea genomul secvențial uh, pentru la un preț de 1000 de dolari în câțiva ani. Pentru că tehnologia există. Iar politicul trebuie să țină cont de asta, trebuie să știe ce se întâmplă cu datele, cine are acces la date. Vreau să știu ce se întâmplă, de exemplu, cu uh, garanțiile necesare pentru a obține accesul la date. Așadar, care este concluzia la care se ajunge în mod firesc pentru societatea Max Planck? Sau mai degrabă, care este poziția Max Planck față de ceea ce se întâmplă? Cu privire la excelența în știință, trebuie să salvgardăm uh, Uh, Consiliul European de Cercetare, trebuie să avem o abordare de jos în sus, să menținem excelența ca un criteriu cheie, să creștem bugetul pentru Orizont 2020, să îmbunătățim internalizarea și încă o scurtă idee pe care vreau să o menționez este cea ilustrată cu verde. Vreau să vă spun că propunerea venită de la Parlament de a introduce finanțarea instituțională într-un mod flexibil uh, așa cum se întâmplă acum la Max Planck, e un lucru binevenit. Eu cred că Max Planck poate să intervină pentru a face ca uh, în țările unde nu există institute cheie, acestea să fie create. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Grazie, profesor. Mulțumim, domnului profesor Grus. Acum a venit momentul întrebărilor și răspunsurilor. Vă rog să nu depășiți uh, două minute pentru că deja suntem puțin în întârziere. Mai întâi are cuvântul doamna Herzog. Thanks, Chairman. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc și pentru faptul că ați organizat această audiere. Mă bucur să uh, îi văd pe toți invitații noștri, pe unii dintre ei îi cunosc de la audieri precedente, ca de exemplu domnul profesor Gago. Nu pot decât să fiu de acord cu dumneavoastră. O excelență în știință, o știință excelentă, uh, excelentă înseamnă și o economie excelentă pe viitor. Și acest mesaj crucial trebuie să fie ascultat și de Consiliu. Și să nu uităm că cadrul financiar multianual uh, va fi votat în Consiliu, Parlamentul nu putând decât să spună da sau nu. Vreau să pun o întrebare care mi-a fost inspirată de ce a spus ultimul vorbitor. El a spus că încă nu există toate piesele acestui puzzle care va constitui o știință a excelenței. Eu vin din Ungaria, unde uh, tocmai suferim din cauza că nu avem excelență nici în știință, nici în economie. <clears throat> Și atunci vă întreb, cum putem să procedăm pentru a ajuta acele țări care sunt în întârziere? Și cum să facem să-i convingem pe cei care au dreptul de vot la Consiliu? Deci ce fel de strategie ați concepe dumneavoastră pentru ca toată lumea să o poată susține? Pentru că dacă nu va fi o strategie care va întruni majoritatea, atunci va fi foarte greu pentru politicieni, precum sunt eu, să sprijin uh, cercetarea. Și cu atât mai puțin în Ungaria, pentru că știm că riscăm să pierdem uh, uh mult din finanțare. Mulțumesc, doamnei Herzog. Acum domnul Tsukala să are cuvântul. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όλους τους. Mulțumesc. Aș dori la rândul meu să mulțumesc tuturor uh, oaspeților care au luat deja cuvântul și care mi-au adus multe precizări în mai multe domenii. Datorită informațiilor pe care le-am primit din partea uh, oratorilor noștri și mai ales din partea ultimului orator, avem acum o viziune internațională. Aceste cifre impresionante pe care ne le-a furnizat uh, erau grăitoare. Dacă ne uităm ce se întâmplă pe scena mondială, ne dăm seama că Statele Unite și China, care sunt principalii noștri concurenți, și-au mărit mult finanțarea pentru cercetare. Și atunci noi unde ne situăm? Eu vin dintr-o țară care traversează momente dificile și cred că singura cale de ieșire este tocmai să vizăm excelența. Și nu doar în domeniul științific. Și de aceea mă bucur de faptul că Ian Smith ne-a spus că țările care sunt în întârziere, de exemplu din punct de vedere al strategiei de la Lisabona și care nu au avut o, o bună folosire și o bună capacitate de absorbție a fondurilor structurale, ar trebui să investească mai mult în excelență, ar trebui să vizeze excelența. nu este un proces democratic, este un proces uh, aristocratic uh, din punct de vedere pur uh, lingvistic. Trebuie să ai o concepție aristocratică atunci când concepe aceste lucruri. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Ford. Mulțumesc oratorilor noștri excelenți. Aș vrea să înțeleg mai bine ce la ce vă gândiți dumneavoastră atunci când spuneți că ar trebui să se uh, scurteze durata până la obținerea grantului? Eu cred că dacă un cercetător are suficient timp la dispoziție pentru a constitui dosarul, atunci își mărește șansele de a-i se acorda finanțarea. Deci eu cred că nu vă gândiți la durata Uh, necesară uh, aplicantului, ci vă gândiți probabil la durata uh, de tratare a cererii aplicantului înainte de a, de a fi acordat gradul de către comisie. Deci aș vrea să știu mai bine despre la ce anume vă refereați. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Carvaio. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să adresez mulțumiri oratorilor noștri pentru recomandări și vreau să adresez o întrebare despre excelență și metoda, calea pentru a atinge excelența. În propunerea Comisiei nu există niciun fel de condiții, fie ele geografice sau de altă natură. Și este important să promovăm excelența și participarea la Orizont 2020. De aceea am inclus această noțiune de scară către Orizont 2020, respectiv un set de condiții pentru a stimula întreprinderile noi și centrele de cercetare, chiar și cele mici, pentru ca uh, ele să poată să primească finanțare din Orizont 2020. Și în plus am spus că ar trebui să se creeze punți între Orizont 2020 și finanțarea pe plan național. Ne dorim excelență și pe scară mică și pentru grupuri restrânse. Numai astfel o să avem creștere în Europa. Orizont 2020 ar trebui să fie conceput în așa fel încât să se adreseze și acestor unități de mici dimensiuni. Am primit acest uh, mi s-a vorbit despre acest exemplu de premiu Centrului European de Cercetare, care ar trebui uh, să uh, vizeze toate țările. Și doream să știu dacă invitații noștri au și alte exemple despre cum s-ar putea uh, parcurge această uh, scară către excelență. Mulțumesc, acum are cuvântul doamna Gutierrez Cortirez. Senora președinta, ai Mulțumesc. Aș vrea să pun mai multe întrebări. Pe mine mă îngrijorează din totdeauna lipsa de resurse umane în domeniul cercetării. Toți cei care au intervenit au spus că acțiunile Marie Curie nu sunt suficiente. Și o primă problemă a fost faptul că Marie Curie a fost uh, separat de Orizont 2020 și e gestionat de la educație. Deci proiectele merg pe de o parte, iar uh, formarea pe de altă parte. Asta e o greșeală. Și aș vrea să întreb mai multe lucruri. În primul rând, reprezentantului de la Institutul Max Planck, aș vrea să întreb multe lucruri. Cred că în Germania institutul nostru are mari proiecte, cum ar fi cele de formare, cu mai multe universități. Credeți că e posibil să se introducă în program astfel de uh, conectări între programele de uh, formare și uh, granturile? Deci, credeți că ați putea să ne trimiteți informații în acest uh, sens? Acum, o întrebare privind universitățile. Mi-a plăcut mult uh, prezentarea privind situația universităților, însă știm că în multe țări universitățile suferă de endogamie, iar asociațiile de rector nu vor să abordeze teme care îi deranjează pe ceilalți. Deci, întrebarea e, sunteți dispuși să evaluați obligatoriu universitățile uh, curicula pe care au avut-o din totdeauna? portabilitatea granturilor? Credeți că e ceva ce poate fi pus în practică? Credeți că putem avea o evaluare unică pentru toate universitățile? Credeți că acestea ar fi de acord cu așa ceva? Deoarece, din câte știu, universitățile refuză orice fel de evaluare. Deci întreb, se poate face asta și în ce măsură? În al treilea rând, cred că pentru a încrucișa fonduri structurale cu fonduri pentru țări mai slabe, cu țări uh, excelent, de excelență. Deci credeți că am putea avea aici un fel de sprijin de tute din partea universităților uh, excelente? Deci putem face oare o astfel de propunere pentru a avea un transfer de fonduri și angajamentul de a ajuta universitățile mai slabe care sunt în, în țări care au nevoie de ajutor. Vă mulțumesc, domnul Roy, la cuvântul. Mulțumesc. Am o singură întrebare care a fost deja abordată într-un fel sau altul de colegi. Dacă excelența ar trebui să rămână și ar, chiar așa trebuie să și fie în realitate principiul de bază al tuturor lucrurilor, cum rezolvăm problema acelor state care la ora actuală, fiindcă trebuie să recupereze, nu sunt pregătite pentru excelență? La comisia noastră avem o propunere și o decizie în ceea ce privește ideea unui concurs care să se organizeze astfel încât să cuplăm statele mai uh, înapoiate cu statele perfect dezvoltate. Cum evaluați acest lucru? Deja, uh, domnule Rossi, ați menționat uh, domnule Grus, ați menționat acest aspect și mi se pare că ați avut atitudine pozitivă față de acesta, dar dacă într-adevăr vrem așa ceva, atunci ar trebui ca acest subiect să devină un punct central. Pentru că avem toate statele care trebuie să participe, dar să participe um, și să beneficieze mai apoi de un instrument propriu și perfect funcțional. Grazie, la signora. Mulțumesc, scuză Mulțumesc, doamnă președinte, și eu vreau să adresez mulțumiri pentru prezentările excelente venite din partea tuturor experților noștri. Aș dori să menționez doar două aspecte. Odată că din toate prezentările am auzit că se vorbește mm, despre proiectul Orizont 2020 uh, care ar trebui să fie axat, uh, cum se și întâmplă deja, pe excelență. Să nu uităm însă că trebuie să recuperăm foarte mult în anumite domenii. Uh, menționând schema cu publicațiile care arată exact unde ne clasăm, eu cred că Uitându-ne pe ansamblu, vedem că avem, de fapt, din 10 universități, 9 universități americane. Avem doar societatea Max Planck, care apare acolo pe locul 2, între ceilalți 10, așa că, bine, vrem să avem excelență, dar ideea este că trebuie să depunem un efort masiv despre cum anume putem să implementăm excelența, altminteri pierdem uh, teren uh, pe plan internațional. Sunt de acord și cu ceea ce a spus colega Herzog când a spus că dacă nu ne orientăm pe excelență în cercetare, atunci nu vom avea inovare și nici creștere economică. Depinde mm, bunăstarea noastră de ceea ce se întâmplă în excelența în cercetare și eu cred că criteriul acesta de excelență și consolidarea cercetării și dezvoltării, mm, acum mai ales prin Orizont 2020, trebuie să fie lucruri prioritare. Ce ne interesează pe noi cel mai mult este ca Uh, majoritatea statelor membre să fie susținute, sprijinite în efortul lor de a progresa. Așa că, cum anume vom reuși să implementăm principiul excelenței în realitate? Ce idei aveți în acest sens? Uh, sigur că ideea cuplării uh, programului cadru cu fondul de coeziune este o abordare inteligentă, uh, M-am gândit și la micile unități și modul în care le putem cupla pe acestea, dar aș fi recunoscătoare pentru orice altă idee în plus. În ceea ce privește talentul neexplorat încă, Uh, poate că nu ați menționat asta fiindcă sunteți bărbați, dar haideți să ne gândim și la potențialul prezentat de femei. Încă o dată îi rog pe experți uh, și aici să ne spună cum anume își imaginează că putem să valorificăm și acest uh, potențial prezentat de femei. Știu că ați discutat despre talent, dar vreau să discutați despre talentul femeilor cu precădere. Vă mulțumesc. Grație. Mulțumesc, domnul Berlinger. Vă mulțumesc, doamna președinte. Nu pot decât să mă alătur uh, colegilor care v am mulțumit pentru această inițiativă binevenită. Europa este avansată în cercetare, dar pierde teren în concurența mondială. Statele Unite au o fundație națională de cercetare. Japonezii au și ei o asemenea fundație și chinezii au mai multe. Noi avem 27 de consilii naționale de cercetare. Chiar dacă sunt uh, foarte bine puse la punct, foarte puternice, precum Max Planck și altele, dar acum avem o problemă majoră, cea a integrării vorbim despre domenii, dar ar trebui să avem o înțelegere profundă a întregii scheme. Eu cred că s-au făcut mulți pași înainte datorită programului cadru de cercetare, dar trebuie să ne continuăm eforturile pentru că avem nevoie de o structură europeană, de o coordonare europeană a resurselor existente. O să avem un spațiu european al cercetării. Da, e bine că există Consiliul European de Cercetare. Sunt tot atâția pași înainte, dar uitați-vă ce dificultăți am avut pentru a afirma și uh, dinamiza procesul de la Bologna, proces care a fost relansat cu multă energie în urmă cu câteva zile de către Parlamentul European. Deci noi suntem de acord cu ideile Comisiei care uh, stipulează că avem nevoie de un adevărat patrimoniu de cercetători și de uh, um, absolvenți de doctorat. Marian a spus că nu se vorbește suficient de difuzarea culturii științifice, care este un lucru complet diferit de cercetarea în sine. Avem nevoie de această educație în știință, de centre de educație în domeniul științei. Și la nivel european trebuie să um, consolidăm aceste acțiuni astfel să existe adevărată cultură științifică în statele membre și chiar și la nivel european, pentru că de aici, ca să spun așa, aici este rezervorul de unde vor veni viitorii cercetători. Mulțumesc, domnul Johnson. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu antevorbitorii mei. E drept că am auzit, am ascultat aici niște intervenții extrem de interesante. Și așa cum ați spus la început, doamnă președinte, nu trebuie să ne convingem pe noi înșine cât de important e să investim în cercetare și inovare. Aș vrea să revin asupra unei întrebări adresate de doamnă Riera Madurel, care s-a exprimat în calitate de raportor. Eu însumi sunt suedez și sunt perfect de acord cu faptul că trebuie să țintim către excelență, însă în același timp să examinăm realitatea politică. Noi, care gestionăm, să zic așa, din punct de vedere politic acest program, trebuie să arătăm cum excelența poate fi uh, Uh, o plusvaloare pentru întreaga Europa. Mai mulți colegi s-au referit la asta, însă eu cred că ar trebui să punem mai mult accentul pe acest lucru. Deoarece, la urma urmei, totul va ține de o discuție politică. Excelența, cercetarea și inovarea sunt uh, trebuie să fie în, în beneficiul întregii Europei. Și întrebarea mea pentru doamna Riera Madurel următoarea. Care este propunerea dumneavoastră? Cum credeți că putem consolida din punct de vedere politic această dimensiune a cercetării, pentru ca cercetarea și inovarea să reprezinte un avantaj pentru întreaga Uniune Europeană. Ce putem face noi în calitate de politicieni și ce pot face institutele de cercetare și ceilalți protagoniști. Știu că există colaborări, mai ales în, uh, la, uh, la centrele de cercetare, de exemplu la Max Planck, așa ceva e binevenit, însă ținem cont de realitățile politice cu care ne confruntăm la negocierile bugetare. Vă mulțumesc! doamna Mazeca Cuzovici. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Le mulțumesc și eu tuturor oaspeților pentru prezentările excelente pe care ni le-au făcut astăzi aici. Excelența emană și de aici, de la Parlamentul European și de aici ajunge la cetățenii europeni prin intermediul institutelor de cercetare. Întrebarea mea e următoarea. Cum putem face legătura dintre excelența în domeniul cercetării și excelența la nivel economic? Deoarece și asta e o bază pentru a avea un transfer uh, mai extins și mai bun de cunoaște, cunoștințe de la centrele de cercetare către mm, viața practică. Eu uh, cunosc foarte bine lucrările Institutului Max Planck și profesorul Grus ne-a transmis astăzi aici niște mesaje foarte clare, și anume că trebuie poate să fim uh, mai reduși ca dimensiuni, cei de la centrele de cercetare, însă nu trebuie să renunțăm la eficiență și nu trebuie să renunțăm la a fi uh, un centru care emană cunoștințe, care duce la transmiterea de a cunoștințe. E drept că e nevoie de mai multe fonduri, însă să nu uităm eficiența acestor fonduri, mai ales acum în această perioadă de criză. Și de aia cred că avem nevoie de indicatori clari. Trebuie de asemenea să avem un mediu care să încurajeze creativitatea, un mediu care, în care cercetătorii să poată lucra uh, mai simplu folosindu-și mai mult creativitatea. Vă mulțumesc. Doamna Del Castillo are cuvânt. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, le mulțumesc tuturor oaspeților pentru acest exercițiu care nu e doar interesant, ci e foarte util. Aș vrea să mă refer la un element specific care are o mare importanță, după părerea mea, și anume dimensiunea internațională. From my point of view... Din punctul meu de vedere, programul Orizont 2020 ar trebui să fie principalul instrument pentru a deschide zona de cercetare și inovare către întreaga lume, să nu ar trebui să avem un proces uh, unidirecțional de captare a resurselor și a cunoștințelor din afara Uniunii Europene. Nu, ar trebui să fie și o cale de a spori prezența entităților europene în țări terțe și de a stabili parteneriate cu alte țări, cooperând cu statele membre și folosindu-ne de niște principii de reciprocitate. Dumneavoastră ați dat exemple de astfel de colaborări care depășesc cadrul european. Din păcate, în ciuda deschiderii generale a programului către țări terțe, nu există niciun buget alocat specific pentru așa ceva și nici un domeniu prioritar. Și totul va depinde de deciziile care vor fi luate în timpul fazei de implementare. De aceea, un angajament clar pentru a vota pe, pe, în ceea ce privește resursele proprii, în ceea ce privește cooperarea internațională, ar transmite un mesaj clar privind participarea la aceste programe. Și trebuie să menționez că prioritățile stabilite forul strategic pentru cooperare internațională sunt cumva diluate, atenuate în propunere. Și să menționez încă un lucru care mă îngrijorează întrucâtva. Unele constrângeri politice vin și din fraze precum următoarea. Pentru o serie de domenii, totuși, o abordare mai precaută ar putea fi potrivită pentru a salva interesele europene. Gândindu-mă la o astfel de abordare, îmi dau seama că astfel deschidem portița către reducerea de fonduri uh, drastică pentru cooperarea internațională. Deci de aceea fac apel la dumneavoastră, Cooperarea internațională trebuie să-și aibă locul în programul Orizont 2020 și, din păcate, această dimensiune internațională este uh, prea slabă deocamdată. Avem mare încredere, jumătate de oră mai exact, deci așa stau lucrurile, mai avem încă multe persoane care s-au înscris să ia cuvântul, de aceea vă rog să vorbiți un minut și jumătate maxim. Domnul Hockmark. Thank you very much. Um, uh, Mulțumesc foarte mult și eu aș vrea să le mulțumesc oaspeților noștri. Și îmi lipsește o perspectivă globală uh, în aceste prezentări făcute, cu unele excepții. Și este tendința de a discuta aici despre distribuirea excelenței pe care o avem, ca și cum asta ar fi problema. Nu, problema e <laughs> excelența pe care nu o avem față de concurența internațională și de perspectivele internaționale. De aceea aș vrea să-i rog pe oaspeții noștri să ne spună ce cred despre cum putem ajunge, cum putem face ca centrul noastre de cercetare să vină niște centre internaționale de excelență, cum putem atrage cercetători. Cum spunea și doamna Pilar del Castillo și de asemenea, cum să încurajăm și să ajutăm excelența în alte domenii folosindu-ne de fondurile structurale. Dar ce vorbim despre folosirea programului cadru pentru a ajuta alte părți din Europa. Deci dacă facem asta, vom ajunge să nu mai avem deloc excelență. Ideea e să se folosească toate eforturile la nivel înalt pentru a ne crește marja de competitivitate față de restul lumii. Deci asta e provocarea, cum să fim mai buni decât alții. Deci eu nu vorbesc despre a distribui ceea ce nu avem, de fapt. Grazie, la parola. Vă mulțumesc, domnul Ramsdorf. Thank you, Chair. Vă mulțumesc. Trebuie să vă spun că din toate intervențiile auzite astăzi aici, cea mai interesantă mi s-a părut cea făcută de reprezentantul Institutului Max Planck. Cu cât stau mai mult aici, cu atât îmi dau seama că ne confruntăm cu o, programă, cu o problemă de organizare. Mor esența problemei ține de scepticismul tehnologic care a, s-a impus practic în rândul opiniei publice. Ne lipsește spiritul de pionierat și când văd acest scepticism uh, care e uh, atât de marcant aici uh, și când văd cât de diferite sunt lucrurile față de mm, atmosfera din China, de exemplu, și din alte uh, părți ale lumii, deci pot spune că în alte părți se simte foamea de modernitate. Ei trimit aici sute de mii de tineri pentru a studia modul în care sunt uh, construite automobilele, de exemplu. Ei vor să vadă care sunt rezultatele uh, Uh, din centrele de cercetare europene și americane și toți acești tineri se întorc în China și introduc aceste notăți în sistemul lor de producție. Vă rog, trebuie să ne ocupăm mai mult de esența problemei. De mm, direcționarea societății către știință și să schimbăm și părerea publicului general. Știința poate ajuta, însă nu e o soluție la toate problemele. Și un al doilea comentariu, dacă ne întoarcem în timp la problema invențiilor, a descoperirilor științifice, e bine, putem vedea că marea majoritate a noilor descoperiri s-a făcut pe vreme de criză economică sau socială. Deci dacă privim lucrurile din perspectivă istorică, putem folosi teoria undelor lungi. Deci putem vedea că majoritatea, putem vedea clar când s-au concentrat majoritatea descoperirilor. Deci putem simula condițiile pentru a avea astfel de clustere de inovare și în timpuri normale. Vi prego, c'è un rispetto. Vă rog, ca să respectăm pe toți cei care vor să pună întrebări, să nu vă depășiți timpul la alocat așa cum îi dau cuvântul domnului Prodi. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Suntem într-un moment de răscruce, de mari schimbări istorice și noi trebuie să trecem printr-o etapă de dematerializare, de reducere a consumului. Și cultura științifică trebuie să fie convertită în cultură umană, umanistică, să înțelegem cu ce spirit trebuie să abordăm rezultatele cercetării, cum sunt folosite acestea. Și trebuie să fim atenți și la întreaga atmosferă ce ar trebui să fie propice cercetării. Cred că trebuie să creăm un mediu favorabil inovării la scara întregii Europe. Mulțumesc. Care cuvântul doamna Colarska Bobinsu. Mulțumesc. Vorbim astăzi aici despre faptul că Uniunea Europeană e în urma Statelor Unite ale Americii, însă pe mine mă îngrijorează mai mult uh, statele europene care sunt în urma altor țări europene. Și am o întrebare pentru, pentru directorul Institutului Max Planck. Spuneați că deschideți noi centre de excelență în Luxemburg, în alte țări, însă nu există niciun astfel de centru deschis într-un nou stat membru. Uitându-mă la datele pe care ni le-ați dat în legătură cu cooperarea din programul cadru numărul 7 cu Europa Centrală și de Est. Deci mă întreb care sunt barierele, de ce nu se cooperează cu aceste țări pentru a răspândi uh, cunoștințele. Ați menționat că o cale de a soluționa lucrurile ar fi folosirea sporită a fondurilor de coeziune. Alții vorbeau și despre fondurile structurale. Eu nu cred că banii reprezintă principalul obstacol, de fapt. Deci aș vrea să știu mai multe despre ce se întâmplă, aș vrea să știu despre barierele non-financiare din calea cooperării și a răspândirii excelenței în alte țări. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Toia. Grazie, președinte. Vă mulțumesc, doamna președinte. Doream să spun că și mie prezentările din această dimineață mi s-au părut deosebit de interesante și vă pun o întrebare care poate să pară spinoasă și din cauza că nu am mult timp la dispoziție, poate că nu pot să o formulez suficient de bine. Cum puteți măsura sau calcula sau evalua excelența? Dacă criteriul excelenței este cel uh, care uh, stă la baza mai multor părți din acest program, noi avem o problemă Cine hotărăște în baza criteriului excelenței? Organele decizionale. Dar în ce bază aplică acest criteriu? Există suficientă transparență? Nu noi trebuie să hotărâm ce reprezintă excelența, dar noi trebuie să ne asigurăm de faptul că aceste resurse, mai ales dacă ele vor fi mărite în anumite sectoare, sunt uh, folosite cu obiectivitate și cu un maxim de transparență. Și pentru noi este foarte greu să facem această evaluare. Grazie signora Toia. Mulțumim, doamnei Toia. Acum dau cuvântul domnului profesor Mariano Gago ca să poată răspunde. Din păcate, suntem în criză de timp, de aceea câte două minute pentru fiecare dintre invitații noștri. Îmi pare rău, domnule profesor. Vă mulțumesc, doamna președinte. Am să încerc să fiu cât se poate de succint și să răspund la una dintre întrebările care a fost pusă de mulți dintre dumneavoastră. Această scară către excelență, această cale pentru a promova cercetarea, mai ales în acele țări unde resursele umane uh, și uh, centrele de cercetare încă nu sunt suficient de uh, nu sunt suficiente, dar eu cred că nu este bine să punem deoparte fondurile structurale și, pe de altă parte, programul cadru de, de finanțare pentru cercetare. De ce? Pentru că nicio țară nu a putut să se dezvolte fără să uh, coopereze pe plan internațional. Cooperarea pe plan internațional, mai ales pentru tehnologie și cercetare, este indispensabilă. Nu poți să trăiești în mod izolat. Nici o țară nu poate să obțină excelență dacă nu își creează și nu își activează o adevărată rețea cu alte centre de excelență din lume și mai ales din Europa. Instrumente precum Orizont 2020 pot să fie de ajutor. Am spus, de exemplu, că ar putea să fie create niște premii ale excelenței în fiecare stat membru care să se acorde în fiecare an de către Centrul European de Cercetare. Mai există și alte mijloace, de exemplu, trainingul, formarea, să ajutăm toate programele să aplice pentru granturi fie ele pentru studii doctorale sau postdoctorale. Proiecte care să provină din toate statele membre. Politicile naționale sunt de asemenea cruciale. Nu numai politica europeană și internațională poate să rezolve problemele și politicile naționale trebuie să vizeze cooperare, cooperarea internațională. Trebuie să existe oportunități, trebuie să existe evaluare independentă. Nu trebuie să uh, vrei tot timpul să păstrezi vechile uh, modele, care de fapt nu fac decât să uh, împiedice dezvoltarea multor regiuni, chiar și din țări dezvoltate. Ah, de Chitelară, scuze. dăm, dăm cuvântul domnului de Chetelar. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să spun că nu trebuie să uh, ne punem cenușa în cap la nivelul Europei. Eu sunt foarte interesat de ceea ce avem acum în fața noastră. Trebuie să ne gândim la acest model care este formulat acum. Și mai am o altă problemă nu privește liga mea de 21 de universități, dar, cum spuneam, am o problemă cu ce s-a propus în trecut ca model de carieră unui cercetător, studii doctorale și postdoctorale și chestiunea de gen. Nu sunt aspecte noi, dar noi ne-am dorit ca pe viitor să putem să semnăm un memorandum de înțelegere cu Comisia pe fiecare dintre aceste subiecte. Întreaga problema accesului la excelență poate să fie soluționată astfel. Dacă excelența în domeniul științific este singurul criteriu pentru finanțare, atunci trebuie să luăm mai multe inițiative pentru a consolida capacitatea cercetătorilor și a infrastructurilor din mai multe țări din Europa și liga noastră este gata să se implice în tot felul de activități de training. Eu însă, în calitatea mea de profesor la Universitatea din Leuven, uh, particip la programe de training în Malta, de exemplu, în domeniul uh, schimbărilor climatice. Și apoi, ce este excelența? Noi, universitățile, când ne gândim la excelență în domeniul științific și la cum o putem măsura, atunci vă invit să vă uitați la activitățile Centrului European de Cercetare. Consiliul European de Cercetare, mă scuzați, acest Consiliu face o muncă enormă, care prin evaluare între um, egal și prin alte programe vă arată ce se înțelege prin excelență. Mulțumesc, domnul Velasco. Thank you, Madam Chair. No, no, no, no. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. sorry. Mă scuzați. Ok. Bueno, ha habido muchísimas multe întrebări, ar fi nevoie de mult timp pentru a răspunde, dar vreau să mă concentrez pe două aspecte. În primul rând, instituțiile care gestionează banii în mod excelent, uh, ar trebui să, benefic- să, ar trebui să beneficieze de și de ajutor, așa cum trebuie. Domnii Bill Gates și Steve Jobs, care au avut o întreprindere excelentă, au beneficiat deci de cunoștințe științifice excelente. În Spania avem unul din oamenii cei mai bogați din Spania, patronul firmei Zara, dar nu e vorba aici de inovare tehnologică. Și al doilea rând, sunt îngrijorătoare diferențele între țările europene în ceea ce privește calitatea științifică și faptul că apar tot felul de poluri și că anumite state nu pot ține pasul. Eu nu știu, eu nu am o soluție. Uh, E o problemă foarte gravă și va trebui să venim cu niște soluții pline de imaginație. Și pentru a încheia, aș vrea să spun că în ceea ce privește participarea femeilor, și aici este afectat Comitetul de Excelență. În Comitetul Institutului din care fac eu parte, dăm dovadă de autocritică. Știința e un domeniu autocritic. Și criteriul excelenței e un criteriu care trebuie să se aplice. Și, de exemplu, pentru a cere un grant aveai nevoie de un track record de 10 ani. Și și-a dat seama la un moment dat că femeile care au avut copii e, practic nu mai intrau în um, cariera științifică timp de ani de zile. Deci asta e, e problema pe care o au anumite femei, pe care o au și, uneori și bărbații din cauza serviciului militar. Deci de aceea mă gândesc că această excelență poate că ar putea fi redefinită pentru a putea include pe toată lumea. Vă mulțumesc, domnul Grus. If you want... Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă vrem ca Europa să devină competitivă, atunci trebuie să-i, să întărim pe cei puternici și să-i ajutăm pe cei mai puțin puternici. Haideți să vă readuc aminte de ce s-a întâmplat în Germania reunificată. Societatea Max Planck inițial a construit unități flexibile și bazate pe acestea am creat mai apoi institute și calitatea instituțională a cercetării în Germania de Est a reușit să ajungă la nivelul celei din uh, vest. Așa că avem nevoie de investiții în, uh, la nivelul conducerii institutelor și uh, la și crearea unui cadru, de crearea unui cadru. Primul lucru trebuie să se întâmple prin programe graduale care pot să vină din uh, scole, școlile internaționale de cercetare, din societatea Max Planck, din Marie Curie, avem un model bun. Discutam despre um, ajutarea țărilor care nu sunt atât de puternice în domeniul științific. Avem foarte multe programe prin care se finanțează programe postdoctorale pentru studiul acasă un model bun pentru Uniunea Europeană. Avem în Polonia un program secvențial. Acceptăm uh, un grup de cercetători la institutul nostru, iar organizația poloneză FNP finanțează acest grup mai apoi în Polonia. Deci, e nevoie de capacitare, de să construim facilitățile necesare uh, și să venim, bineînțeles, și cu o idee nouă, cu un spirit nou, dar într-un cadru potrivit. Și aici ajungem la subiectele menționate anterior, fonduri de coeziune sau structurale. Eu cred că acestea sunt necesare pentru construirea cadrului. Dar finanțarea programelor, fie că e prin Consiliul European de Cercetare, fie prin Marie Curie, impune crearea unui fel de cadru instituțional pe o perioadă de 5 până la 10 ani cu garanția că țara în cauză trebuie ca mai apoi să continue, să zicem, la 10 ani după finanțarea inițială. E foarte succint, nici eu nu sunt mulțumit, dar am avut doar două minute și chiar și așa am depășit cu 30 de secunde. Mulțumim, domnule profesor, că ați uh, respectat timpul alocat. Pentru concluzii la primul panel, doamna Madurel. Bueno, muchísimas gracias. Mulțumesc foarte mult. Nu voi avea nevoie de mai mult de un minut, deoarece noi deputații am venit astăzi aici pentru a vă asculta pe dumneavoastră. Deci nu vreau decât să vă mulțumesc dumneavoastră celor care ați uh, fost invitați astăzi aici. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru întrebări și comentarii. Am luat act de toate sugestiile, de tot ceea ce vi s-a părut pozitiv, de tot ceea ce vreți să schimbați în programul cadru. Nu voi face multe comentarii, deși le-aș avea, însă mă refer doar la două lucruri. Excelența, despre care s-a vorbit de mai multe ori. Eu, ca raportoare, nu am nicio îndoială că trebuie să fim competitivi bazându-ne pe excelență, însă în același timp sunt convinsă că trebuie să avem mai mulți cercetători excelenți și pentru asta nu, e, nu sunt suficiente fondurile structurale, trebuie luate alte măsuri. Domeniul pregătirii, al formării, de exemplu, e foarte important. Și am beneficiat astăzi de foarte multe idei în aceste. Și, în ultimul rând, bugetele. S-a vorbit despre asta de mai multe ori, că avem nevoie de mai multe, mai multe fonduri pentru acțiunile Marie Curie, pentru multe alte lucruri. Trebuie să vă spun că există un consens între toate grupurile politice pentru a crește, cere mai mulți bani pentru programul Orizont 2020, deoarece nu e suficient ceea ce se oferă, mai ales uh, pentru că pentru prima oară avem și inovare și cercetare în același program. Deci nivelul de succes va depinde de circunstanțe, însă vă asigur că noi vom apăra această idee în cadrul negocierilor. Să nu uităm că avem nevoie de niște instrumente bune pentru a atrage și finanțare privată. E un lucru despre care de fiecare dată vorbim, poate că astăzi nu am vorbit suficient despre asta, însă avem toată ziua la dispoziție și cu siguranță uh, la celelalte grupuri de discuții se va vorbi și despre finanțarea privată. Atât am avut de spus. Mulțumesc tuturor pentru contribuția excelentă pe care o aduceți uh, la acest program Orizont 2020, care sperăm să fie o reușită. Vă mulțumesc tuturor. Schimbăm acum grupul de discuții. Le mulțumim participanților.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 We can start. Prego Președinta, rog pe toată lumea să ia loc. Și, așa cum știți, suntem în întârziere. Ne reluăm lucrările. Mai avem trei sferturi de oră întârziere, deci trebuie să fim foarte stricți cu timpul alocat fiecărui vorbitor. Îi rog frumos pe colegi ori să iasă din sală, ori să ia loc. Trebuie să începem. Allora, i nostri i lavori di questo panel. Acest al doilea panel este deschis de către uh, doamna Matias, uh, doamna deputat Matias, care va avea 5 minute la dispoziție și apoi fiecare dintre oratori va avea 10 minute la dispoziție în loc de 15. Uh, dumnealor sunt la curent și au acceptat să își reducă durata prezentării. Deci îmi pare rău pentru faptul că în continuare este zgomot în sală, dar de îndată ce vom începe să lucrăm, om să rog tuturor celor care discută în privat să iasă din sală, așa cum îi dau cuvântul doamnei Matias. Muito obrigada, muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que uh, todas as pessoas que estão nesta sala. Vă mulțumesc foarte mult. Să vedem în primul rând de ce ne aflăm uh, astăzi aici și despre ce vom discuta. Nu voi avea nevoie de 5 minute pentru a spune ceea ce contează cel mai mult și anume că le mulțumim foarte mult invitațiilor noștri care au venit aici pentru a discuta aceste teme atât de importante. Iar celor care nu știu încă despre ce vom vorbi, le voi spune pe scurt, însă cred că știm cu toți despre ce vorba. Deci vorbim despre gravele probleme cu care se confruntă Europa în momentul de față și vorbim despre Șansele pe care ni le dă acest program Orizont 2020 de a face față problemelor actuale. E vorba de un raport privind tehnologia pe care, la care sunt raportor împreună cu domnul Lambert. Marile provocări cu care se confruntă Europa au de-a face cu o serie de elemente care trebuie să le facem față. Avem o propunere din partea Comisiei cu șase opțiuni, una privind sănătatea, alta privind demografie, demografia și bunăstare, alta privind uh, securitatea alimentară și durabilitatea resurselor agricole, maritime, inclusiv bioeconomia și avem o a treia propunere privind energia. O energie mai uh, curată, mai viabilă. O a patra provocare, transporturile integrate și ecologice. A cincea provocare, schimbarea climatică, materiile prime și eficiența resurselor. O a șasea provocare se referă la o societate mai inclusivă, mai inovatoare și mai avansată. Acestea sunt obstacolele cu care ne confruntăm, acestea sunt provocările cărora trebuie să le facem față și în această privință va trebui să alegem niște opțiuni și de aceea trebuie să discutăm cu acești uh, experți la nivel înalt pentru a ne asigura că alegem calea cea bună, cea mai bună de a face față acestor provocări. Problemele cu care se confruntă societatea europeană sunt uh, foarte mari și e important să găsim soluțiile cele mai bune. Știm că nu putem soluționa problema în șapte ani, deși aici vorbim despre un program care are o durată de șapte ani. Și de aia e important să putem articula reacțiile noastre în mod viabil pentru a, a combate aceste probleme. Și Asta e sfidarea pe care o lansează programul 2020. Trebuie să acționăm, având garanția că acest program nu va ține doar șapte ani, ci va pune practic temeliile pentru adevărată transformare a societății europene. Vă mulțumesc! Grație la Mulțumim colegei noastre Matias și pentru faptul că a vorbit atât de puțin. Și acum dau imediat uh, cuvântul domnului profesor Shetek de la Departamentul de Medicină de la Imperial College. Gentlemen, uh, Bună dimineața, dragi colegi! Am onoarea de a vă vorbi în această dimineață. După cum ați auzit, am fost rugat să ne limităm la 10 minute, așa că voi face tot posibilul să mă încadrez în acest timp. Uh, în ceea ce privește sănătatea globală ca o provocare socie- pentru societate, vedem exact că există anumite teme de mare interes. Bolile infecțioase rămân în continuare o mare provocare pentru Comisia Europeană. Cea mai mare provocare a societății este aceea de a găsi instrumente uh, de tratament care să combată eficient bolile care afectează Europa și nu numai uh, bolile transmisibile, bolile non-transmisibile și pandemiile aferente acestora nu cunosc uh, frontiere. Problemele de sănătate globale necesită o cooperare strânsă între mai mulți actori și de aceea e vital ca prin Orizont 2020 să stimulăm tocmai aceste cooperări și să promovăm dezvoltarea. Marile amenințări la adresa sănătății nu vizează doar persoanele care se îmbolnăvesc, dar afectează și stabilitatea națională, regională și creșterea economică în plan global. E greu de imaginat o prioritate de sănătate publică pentru Europa care să nu fie relevantă și pentru exteriorul Uniunii Europene și viceversa. După cum uh, vedeți, în fiecare an malaria, tuberculoza și SIDA singure ucid aproape 4 milioane de indivizi, ca să nu mai menționăm și celelalte boli neglijate angajate, precum se arată în acest grafic foarte frumos care analizează rata mortalității pe an pentru fiecare dintre provocările infecțioase. E un lucru care e valabil și pentru dizabilități. Există țări în care am spera să uh, nu avem aceste probleme. Um, dar iată că există probleme mari și acolo, pe cum și în Europa. În ceea ce privește SIDA și tuberculoza, avem 2,3 milioane de oameni care trăiesc uh, cu uh, HIV, asta s-a întâmplat până în 2010. E un uh, virus care se răspândește în Europa de Est cu precădere, iar incidența tuberculozei la indivizii care au HIV este foarte ridicată. Și um, în Uniunea Europeană, în medie, um, decesele sunt mult prea ridicate. De asemenea, rezistența uh, la medicamente a tuberculozei este o mare amenințare pentru sănătatea globală în Uniunea Europeană. Societatea europeană va beneficia de absolut orice cercetare care se va face în acest domeniu, în ceea ce privește beneficiile de sănătate, îmbunătățirea bazei de cunoaștere și îmbunătățirea um, creșterii economice. Sănătatea e bunăstare și bogăție. Așa că aceasta este precondiția unei economii sănătoase. Investiția în sănătatea publicului este un factor important care stă la baza competitivității și creșterii economice. Pe măsură ce cetățenii europeni vor trebui să lucreze mai mult în anii următori, e nevoie ca aceștia să fie sănătoși și să-și aducă contribuția la competitivitatea Uniunii Europene în ansamblul acesteia. Ce înseamnă asta? Avem nevoie de căi mai ieftine de a obține vaccinuri și med- medicamente. De exemplu, avem nevoie de instrumente globale de sănătate pentru promovarea sănătății în plan internațional. Îmbunătățirea sănătății europene și sănătății globale va implica și efecte pozitive asupra sistemelor de sănătate și securizarea stării de sănătate pretutindeni în lume. Se estimează că mai puțin de 10% din cercetarea în sănătate e uh, un procent alocat sănătății care vizează 90% din uh, populația mondială. Nu există o piață viabilă pentru produsele dezvoltate pentru tratarea acestor boli în țările unde guvernele și populația au uh, uh, resurse limitate. În absența unor măsuri de corectare și de stimulare, Uh, prospectul, uh, randamentul investiției foarte scăzut face ca cercetarea să aibă de suferit în aceste sectori, sectoare. Așa că politicul este foarte important aici și de el se bazează um, aceste bunuri, uh, pe el se bazează aceste bunuri publice. E nevoie așadar de investiții, iar în cadrul PC7 Contribuția comunității economice la cercetare și dezvoltare este de 6,1 miliarde de euro în total. Dar acest lucru reprezintă doar 4% din totalul care a fost alocat cercetării în uh, cazul celor trei mari uh, probleme, HIV, uh, TBC și malaria. Iată o hartă foarte interesantă care arată distribuirea medicilor în plan global. Am, s-a adoptat o comunicare în ceea ce privește rolul UE în sănătatea globală în 2010, un document care este sprijinit de Consiliu și care subliniază importanța și nevoia de a ne coordona mai mult în planul cercetării pentru sănătatea globală și de a discuta despre ce se întâmplă cu peisajul de cercetare fragmentar, astfel încât să găsim priorități comune de cercetare. E nevoie de coerență între fo- fostul cadru politic de cooperare și politicile internaționale în ceea ce privește politicile de dezvoltare comunitare în cadrul de cercetare. Uniunea Europeană are institute de cercetare excelente în acest sector. Responsabilitatea pentru găsirea unor soluții la problemele de sănătate globală rezide atât uh, în uh, sectorul public cât și în cel privat țările afectate de boli trebuie să se implice în cercetare, astfel încât prioritățile să fie definite cum trebuie și să existe acces la inovare. Iată o reprezentare schematică foarte frumoasă care arată ciclul de dezvoltare și care pune accentul pe faptul că e nevoie de implicarea unor actori diversi, de la academicieni până la IMM-uri și până la marile concerne farmaceutice și sunt implicați uh, și actorii publici din sectorul de dezvoltare, precum și uh, studiile clinice europene și parteneriatele aferente acestora. Trebuie să găsim un uh, echilibru între push și pull, adică să vedem care este raportul dintre uh, nevoie și productivitate. Acest lucru uh, e realizabil dacă Uniunea Europeană oferă stimul uh, la nivel transdisciplinar și transsectorial pentru programe de cercetare. E nevoie de finanțare pentru gestionarea optimă și interconectarea um, cercetărilor de bază, traducerea acestora și um, uh, analizarea studiilor clinice efectuate. E un lucru care trebuie să fie pus la dispoziția tuturor instituțiilor și organizațiilor care sunt în măsură uh, să uh, participe la întreg cursul de inovare. E nevoie să avem mecanisme de finanțare astfel încât să ajungem la uh, dezvoltarea uh, productivității uh, în plan sectorial. Nu e nevoie doar de uh, granturi mici și de inovare, e nevoie și de uh, finanțare mm, în afara proiectelor pentru plasarea produselor pe piață. Așadar, e nevoie de aducerea la oaltă a, parteneria, a partenerilor diferiți, inovatori, astfel încât cu toții să fie dispuși să asume un risc mai mare. Pentru că doar astfel se poate ca aceștia să acționeze în momentul în care piața uh, și disponibilitatea sunt incerte. În ultimii ani am uh, oferit 12 produse uh, pentru um, bolile din țările în curs de dezvoltare, astăzi ajungând la număr de 150. 150 um, de produse care sunt în curs de proiect. E nevoie de găsirea unor forme inovatoare de cooperare, astfel încât diferiții parteneri să ajungă la masa negocierilor pentru a obține bunuri publice. Trebuie să încurajăm cele mai bune centre, cei mai buni cercetători, indiferent de poziția geografică, punând accentul pe uh, consorțiile de uh, investigare care uh, reprezintă motorul principal în, anumit, în multe regiuni. În ceea ce privește dezvoltarea celor mai bune Uh, măsuri pentru studiile clinice, găsirea celor mai buni candidați, acest lucru trebuie să aibă în vedere rolul țărilor în curs de dezvoltare. Criteriile de eligibilitate trebuie să fie simplificate, astfel încât să uh, îi aducem uh, în aceste proiecte pe cei mai buni. A făcând ca cercetătorii cei mai buni să lucreze în acest domeniu uh, în Europa cu partenerii europeni și nu numai, va face să, ca competitivitatea noastră să sporească și uh, problemele de sănătate globală să fie soluționate mult mai ușor. Până la urmă discutăm despre rezultate concrete și tangibile. Uh, Uh, vom uh, vedea cel mai probabil primele um, vaccinuri de malarie în viitor apropiat care să dea rezultate tangibile, astfel încât uh, și următoarea generație de medicamente împotriva TBC să se dezvolte în următorii 50 de ani. Eu, din câte am putut constata, în domeniul HIV-SIDA Progresul a fost foarte mare în cercetare în ultimii doi ani. A fost extraordinar ce s-a întâmplat și este esențial să construim pe aceste progrese, astfel încât să ne îndreptăm repede și cu avânt către viitor. Parteneriatele, parteneriatul european în acest sector e o inițiativă emblematică și arată ce se poate face. Avem uh, acte normative care uh, Uh, vor fi reformate și care trebuie să fie dotate cu finanțarea necesară. Deci, Uniunea Europeană este un actor global principal și ar trebui să-și asume rolul de leadership în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea pentru instrumente de sănătate, care vizează viața oamenilor sub amenințare directă, dar care vizează și stabilitatea economică națională, creșterea globală. Uniunea Europeană poate să uh, reducă povara prezentată de uh, bolile ce afectează întreaga lume uh, pentru că, până la urmă, sunt vizați direct banii contribuabililor noștri. Așadar, Orizont 2020 este o minunată oportunitate de a ne asuma aceste angajamente și de a le implementa, nu uh, în ciuda crizei, ci pentru că suntem în plină criză economică, trebuie să investim, astfel încât uh, randamentul tangibil să fie unul real uh, și, desigur, în interesul Uniunii Europene în ansamblul ei. Mulțumesc! Grazie, mi scuso de averle fatto fretta, ma le... Da, am spus tut tuturor să se grăbească, dar dumneavoastră deja v-ați depășit uh, timpul, ceea ce va afecta următoarele expuneri. Acum îi dau cuvântul doamnei uh, dr. Claudia Neubauer de la Fundația Științe Cetățenești. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Îi mulțumesc Comisiei ITRE pentru faptul că e interesată de părerea societății civile. Prima oară când particip la o astfel de audiere și e destul de impresionantă, trebuie să mărturisesc. Acum trebuie să vorbesc în 10 minute ceea ce să spun în 10 minute ceea ce trebuie să spun în 15 minute. Noi suntem un ONG, un think tank privind știința și democrația. Pe scurt, ne întrebăm ce fel de știință pentru ce fel de societate. Asta ne motivează pe noi. Vrem să creștem capacitatea cercetării, vrem să stimulăm libertatea de expresie și dezbaterile în lumea științifică pentru elaborarea unor opțiuni democratice din punct de vedere științific. Începește cadrul strategic comun, Cartea Verde publicată de comisie în februarie. Deci noi am intervenit atunci, s-a constituit o alianță informală și ne-a îngrijorat foarte mult această primă propunere din partea comisiei, deoarece credem că se punea prea mult accentul pe competitivitate, inovația tehnologică și contribuția cercetării la creștere. După părerea noastră, aici se reduc posibilitățile de inovare viabilă, apar probleme legate de ecologie și de aceea propunem o modificare, să avem altfel de priorități în Orizont 2020. Am trimis o scrisoare președintelui Barroso și tuturor eurodeputaților, nu știu dacă vă aduceți aminte de această scrisoare. Trei lucruri voi spune pe scurt. În primul rând, în ceea ce privește provocările societale, două exemple și participarea societății civile. În ceea ce privește provocările de societate, dacă acest lucru înseamnă ceva, am analizat din punct de vedere sematic aceste lucruri și după cum vedeți apar tot felul de termeni care au de-a face cu competitivitatea, cu IMM-urile, cu antreprenoriatul, să punem mai puțin accentul pe consumator, pe societatea civilă. Și am făcut acel lucru și pentru leadership-ul industrial și știință. Deci aici se vorbește foarte mult de competiție și piață și atunci când vorbim despre excelență, tot nu apare nimic despre societate sau despre cetățeni. citind acest text, ce concluzie poți să tragi din frecvența termenilor. Ce înțeles au acești termeni? Când ajungi la termenul durabil, îți dai seama că există o diferență între durabil, viabil, și există și o diferență atunci când vorbești de cetățeni, dacă îi consider un public pasiv sau îi consider uh, ca niște protagoniști, cetățeni activi cu care putem colabora. Provocările, deci din text, se pare că au mai mult de-a face cu industria și competitivitatea și nu au nimic de-a face cu cetățenii. De asemenea, se pare că toate aceste provocări societale au de-a face cu ce am menționat și nu au nimic de a face cu societatea civilă. Creșterea e mai importantă aici, mult mai importantă decât solidaritatea sau justiția ecologică și socială. Azi dimineața s-a discutat despre excelența în știință. Se pare că aceasta poate fi obținută doar pentru industrie și cu ajutorul industriei și în niciun caz pentru societate. Haideți să vă dau niște exemple. Agricultura. Right now to know exactly what will happen. Să vedem ce se va întâmpla. Nu e prea ușor. Să vă reamintesc când vedeți bugetul. De exemplu, pentru agricultura organică. A crescut bugetul general. E o veste bună, însă dacă vă uitați proporțional din buget cât se cheltuie pentru cercetarea pentru agricultura organică și îl compari cu bugetul general pentru programul cadru. Sper că vedeți cifrele, e ultima coloană. Deci vedeți că practic între al patrulea și al șaselea program cadru nu a crescut deloc sprijinul pentru cercetarea în domeniul agriculturii organice. Și atunci când compari finanțările deci eu m-am referit aici la cel de-a șaselea program cadru. Când uh, face o comparație cu ce s-a folosit pentru cercetarea biotehnologică și cea pentru agricultura organică. Deci vezi că agricultura biotehnologică e sprijinită de trei ori mai mult. Și întrebarea pe care trebuie să o spui, de fapt, care e ponderea bugetară a acestui sprijin? Energia, un alt domeniu. Cum puteți vedea aici, până la cel de-al șaptelea program cadru, există un buget foarte important pentru Euroatom. Comparație cu tot bugetul uh, pentru energie în uh, FP6 sau 7 și când compari bugetul pentru Euratom și cel pentru energiile regenerabile, vezi că a scăzut cu aproape 30% cel pentru energii regenerabile, deci comparat cu Euratom. În orizont 2020 avem vești bune pe acest front, deoarece bugetul pentru asigurarea unei energii curate și eficiente e foarte important, însă nu se ține cont de costul pentru ITER. Nici în orizont 2020 și când Aici avem eficiența energetică, energia eoliană, captarea și stocarea carbonului, biocombustibili. Știți că sunt încă niște aspecte controversate care încă sunt discutate și întrebarea e cum se va împărți bugetul între aceste opțiuni diferite și nu e o decizie ușor de luat. Mm. Un al treilea lucru, participarea societății civile. Trebuie spus că e principalul absent. Soția civilă dispare practic. Nu apare decât de vreo două ori în text și e surprinzător, deoarece sindicatele europene au sprijinit ideea participării prin mobilizare pentru învățare reciprocă și la FP7 s-a introdus o nouă schemă de finanțare pentru grupuri specifice. Are pas înainte din punctul nostru de vedere. Erau niște programe pionier, putem spune, putem spune Din păcate, după cum spuneam, doar la acțiuni privind clima și la um, o societate inclusivă se menționează importanța societății civile. Ce înseamnă asta? Trebuie îmbunătățită conștientizarea publică, sensibilizarea publicului. Trebuie îmbunătățită comunicarea, educația în domeniul științei. Deci, practic, paradigma științifică e prezentată în aceiași termeni tradiționali. Societatea civilă trebuie să se apropie de știință, să fie educată în acest domeniu și nu invers, nu știința trebuie să se acopere de cetățeni. Asta e abordarea preponderentă aici. Society actors and implication of Există un potențial enorm de a contribui la progres prin implicarea societății civile. Din ce în ce mai multe organizații din societatea civilă își exprimă propriile cerințe de cercetare și devin parteneri în domeniul cercetării. Participă la proiecte de cercetare în domeniul sănătății, mediului, agriculturii, energiei, transportului, deci în toate domeniile și apare așa numitul sector științific terțiar, să zicem așa. Deci nu e vorba doar de producția tradițională științifică, există alianțe între organizații din societatea civilă și cercetători, institute de cercetare independentă, uh, organizații de pacienți, de agricultori, de exemplu. E o veste bună pentru știință, la urma urmei. We'll explore alternative social technologies. Deoarece astfel vor fi explorate alternative tehnologice. Gândiți-vă, de exemplu, la ecotoxicologie. Dacă nu ar fi existat uh, dezbaterile privind uh, substanțele care afectează sistemul endocrin, nu am fi ajuns la modificarea legislației în acest domeniu. Deci e important să ne gândim, să vedem că toate aceste lucruri, uh, precum creșterea, dezvoltarea, consolidarea industriei, lucruri care par de la sine înțelese, sunt diferite atunci când este implicată societatea civilă. Of the suggestions that came from the ITRE committee already. Am uh, sprijinit propunerea ale comisiei ITRE. And so just to tell you, so probably have we, uh, uh, there are the two points rules for participation. Acum, regulile pentru participare. Articolul 12 și 13. Se menționează acum doar uh, neclar uh, și eu aș sugera aici să introducem acest amendament privind entitățile juridice. Și mă opresc aici. voglio rassicurare tutti gli... Mulțumesc, spune președinta. Vreau să spun tuturor oratorilor că Toată lumea a avut o prezentare pregătită dinainte și a fost uh, pusă la dispoziția participanților la această audiere în sală, deci chiar dacă nu puteți să citiți tot, oricum uh, cine dorește să citească întreaga prezentare poate să o facă. Acum dau cuvântul doamnei Cristina Micheloni din partea Asociației de Agricultură Organică din uh, Italia. Vreau să-i mulțumesc Claudiei, care mi-a facilitat mult munca, spune doamna Micheloni, și am să trec la esențialul prezentării mele. Eu nu reprezint numai Asociația Italiană a Agriculturii Bio, dar vorbesc și în numele platformei de cercetare din domeniul agriculturii biologice. Și n-am să vorbesc numai despre Italia, ci și uh, despre ce se întâmplă pe scară europeană. Foarte pe scurt, care sunt provocările de societate care, la care poate să răspundă agricultura? Agricultura este o parte integrală a soluției, a răspunsului. Avem nevoie de o agricultură care să împiedice degradarea ecosistemelor. E adevărat că agricultorii au devenit o minoritate printre cetățenii europeni, dar totuși majoritatea cetățenilor europeni trăiesc în continuare în zone rurale. Deci agricultura nu îi afectează numai pe agricultori, ci și pe toți cetățenii care trăiesc în zonele rurale și pe toți cei care consumă, bineînțeles, produsele agricole. Deci, insist asupra acestui punct. Agricultura afectează întreaga populație și pe toți consumatorii. Deci, degradarea ecosistemelor este o provocare. Cealaltă mare provocare sunt schimbările climatice și aici agricultura are un rol important de jucat. Și apoi ne gândim și la securitatea sau lipsa de securitate pe plan alimentar. O altă provocare, lipsa de uh, coeziune socială și, în sfârșit, uh, degradarea solurilor, pentru că trebuie să ajungem la o agricultură care să permită prezervarea solurilor. Toate aceste provocări sunt bine detaliate pe site-ul nostru web, deci n-am să intru acum în detaliu, dar noi avem o agendă a cercetării și există și un plan de acțiune pentru punerea în aplicare a acestei agende uh, au fost trimise aceste documente deputaților, dar pentru cine dorește, ele pot să fie descărcate, cum spuneam, de pe site-ul nostru web. Ce contribuție poate să aibă agricultura? Ce fel de agricultură ne dorim pentru viitor? Ce fel de agricultură poate să răspundă cel mai bine acestor provocări? O agricultură care consumă multă energie, multă apă, distruge terenurile, degradează ecosistemele, mediul înconjurător, degradează peisajul și revin la ce am spus. Noi tocmai trăim uh, în acest cadru rural, acolo unde există aceste terenuri, acest peisaj. Deci, cum spuneam, cum poate agricultura să atingă aceste scopuri? În primul rând, vă dau un exemplu ce se întâmplă în regiunea Burgoni, în Franța, unde se produce un produs profitabil și care în același timp permite să protejeze mediul înconjurător. Mă, mă refer la producția de um, legume din zona uh, mediteraneană. O dietă sănătoasă pentru cetățeni și, cum spuneam, în același timp o agricultură care respectă mediul înconjurător. Vreau să vorbesc și despre definiția sistem, uh, serviciilor de ecosistem pe care am preluat-o din această evaluare a milionului a ecosistemelor. Deci, aceste servicii sunt um, apa potabilă, prezervarea solurilor, a peisajelor și așa mai departe. Și vreau să spun, dacă un anumit tip de agricultură furnizează și servicii ecosistemului, atunci înseamnă că trebuie să ofere și uh, produse pentru un regim de viață sănătos, pentru o dietă sănătoasă. Și așa cum spunea primul vorbitor din această sesiune, avem această provocare de a asigura populației din Europa un regim de viață sănătos și o dietă sănătoasă. Astfel se uh, vor reduce cheltuielile în domeniul îngrijilor de sănătate din statele membre, dacă populația este mai sănătoasă, bineînțeles, și putem să uh, facem economii dacă se practică și se finanțează o agricultură care respectă mediul înconjurător. Apoi, când vrem să hotărâm ce tip de agricultură poate să răspundă cel mai bine uh, acestor provocări, atunci trebuie să ne gândim și care sunt fermierii care pot să facă față acestor așteptări. S-a vorbit mult despre excelență în știință, despre știința de înalt nivel, dar totuși toate descoperirile științifice trebuie să <clears throat> poată apoi să fie puse în aplicare, să fie aduse în lumea uh, uh, fermierilor. Avem nevoie de inovare în agricultură și avem nevoie și de fermieri care să poată să aplice aceste uh, descoperiri recente. Și care sunt acești fermieri? Cei care practică agricultura organică. Ei sunt mai tineri, mai bine formați. Există statistici la nivel european care demonstrează faptul că fermierii uh, care practică agricultura bio sunt mult mai tineri. Apoi, a doua, al doilea avantaj a acestei categorii de fermi este faptul că sunt mai bine uh, specializați, mai bine formați, deci pot mai, să pună mai ușor în aplicare uh, descoperirile științifice și în plus au acest spirit uh, uh, îndreptat către inovare, vor să uh, aibă o producție care să uh, fie um, una care respectă mai bine mediul înconjurător și care consumă mai puține resurse. Și în plus este o, o agricultură orientată strict către uh, cerere. A existat o mare creștere a, um, uh, pieței produselor uh, bio, uh, practic de 10, 10% între 2010 și 2011 și mai ales o creștere mai uh, pregnantă în Germania și Franța, chiar dacă încă nu avem datele uh, definitive. Deci există și pe plan economic o cerere cu trend ascendent de produse bio. Dacă ne-am întrebat ce fel de agricultură vrem, ce fel de, de ce fel de fermier avem nevoie, acum ne putem întreba de ce fel de știință avem nevoie uh, pentru a ajuta agricultura și pe fermieri. Eu mi-am pregătit mai multe puncte, dar am să insist asupra două dintre ele. În primul rând, acest concept de intensificare ecofuncțională. Deci, nu numai să intensificăm producția de hrană, dar să existe și o abordare novatoare pentru a produce fără să poluezi. Avem deja multe exemple greitoare în acest domeniu, dar trebuie să extindem acest concept pentru ca el să poată să fie aplicat în toate domeniile agriculturii. Celălalt uh, exemplu este acest concept al diversificării de la câmp până la farfurie. Cu alte cuvinte, o diversificare a uh, producției agricole, o diversificare a resurselor folosite, ceea ce înseamnă și o diversificare a practicilor agricole. Deci dacă reușim să împăcăm aceste două concepte, o să ajungem la o situație în care fiecare are de câștigat. Apoi, de ce fel de metodă de cercetare avem nevoie? S-a vorbit despre conceptul participativ, dar avem nevoie de o abordare în domeniul cercetării unde fermierii să fie implicați. Asta dacă vă doriți ca cercetarea să se transforme în uh, realizări concrete. Deci această, a, uh, acest concept al participării trebuie să fie cu adevărat pus în aplicare. Avem nevoie de rețele, de centre locale ale cunoașterii care să uh, disemineze informația în zonele rurale, pentru că astfel cercetătorii nu au cum să ajungă până la fermieri. Și aș vrea să mai subliniez ideea că în agricultură inovarea asta nu înseamnă numai un nou produs sau un nou brevet – nu, este o, un amestec între cunoștințele tradiționale, cunoștințele existente și cele absolut noi. E poate mai ușor să te gândești cum se aplică inovarea și cum se aplică descoperirile în industrie, dar în agricultură este un pic mai complicat. Avem nevoie de cercetare în agricultură, dar de una puțin diferită. Dacă aș fi deputat european, eu mi-aș pune următoarea întrebare ce este o, o investiție bună și profitabilă de bani publici în domeniul cercetării în sprijinul agriculturii. Și aș da următoarea întrebare. Să finanțăm sisteme de producție cât mai diferite. Există sisteme diferite, la fel de diferite precum sunt zonele rurale din Europa. Și dacă tot trebuie să mă mai gândesc la felul în care pot să investesc bani publici în cercetare destinată agriculturii, atunci aș încerca să-mi dau seama cum pot să sprijin acest concept de intensificare ecofuncțională ca să nu se traducă numai prin publicări uh, de studii științifice și uh, brevetare de produse. Cred că avem nevoie și de un capitol despre punere în aplicare. Vrem să subliniem și importanța leadership um, inovării și a faptului că avem nevoie de un leadership în domeniul inovării atât pe plan social cât și pe plan tehnic. Și aceste organizații care se ocupă atât de inovarea pe plan tehnic Uh, cât și de inovarea în domeniul uh, uh, societății trebuie să coopereze. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Documentele pe care le-am menționat în referință se află pe site-ul nostru web, precum și observații despre strategia programului Orizont 2020. Mulțumim doamnei Micheloni și acum dăm cuvântul domnului Ian Andersen de la Forumul de Cercetare din Copenhaga. Thank you very much. Mulțumesc. Mulțumesc pentru că ați invitat Forumul de cercetare de la Copenhaga să facă această prezentare în fața Comisiei Parlamentare ITRE. Forumul nostru ține cont de provocările societății menționate în Orizont 2020 și um, vine cu uh, discuții complementare față de excelență. Forumul nostru consideră că Orizont 2020 este o propunere puternică și vizionară pentru Europa. Ca să vă explic uh, ce suntem noi. Forumul de cercetare de la Copenhaga este o platformă care a fost creată de Universitatea de la Copenhaga, Universitatea Tehnică, sub Preștinția europeană daneză e o platformă cu 600 de cercetători din uh, Uniunea Europeană invitați să își aducă contribuția la conținutul Orizont 2020. O să comentez pe scurt ceea ce s-a spus anterior, că s-au ținut cont doar de trei criterii în numirea celor 600, să fie cercetători excelenți în domeniul lor, uh, să fie din toată Europa, inclusiv din noile state membre, și să existe și egalitate de gen. La finele lui 2011, 80 de cercetători, cercetători din toată Europa s-au reunit la Copenhaga și au făcut acest raport și această recomandare care va parveni și dumneavoastră. Așa că vă rog um, uh, să um, treceți și la, să, să căutați și manualul uh, aferent acestei prezentări în cazul în care vi se pare că vorbesc prea repede și că trec prea repede prin prezentare. Forumul Uh, și rezultatele acestea au fost uh, prezentate la conferința ministerială din februarie 2012. Am prezentat rezultatele și comisiei și tuturor părților interesate din Uniunea Europeană. Mm, reacțiile au fost pozitive și sperăm ca și dumneavoastră să uh, aveți aceeași reacție în calitate de Parlament European. Iată așadar rezultatele forumului nostru. Interdisciplinaritatea e un lucru cheie dacă e ca Europa să rezolve parte din provocările ce stau înainte. Acest slide arată ce înseamnă creativitatea uh, și ce discuții au avut loc pe 16 ianuarie când a avut loc acea conferință. Trecem mai departe după cum am spus, am avut un panel pentru fiecare provocare a societății și pentru fiecare promovare s-a emis un set de recomandări. Iar în uh, domeniul sănătății publice s-a subliniat că una dintre marile provocări ale Europei este populația în îmbătrânire um, și bolile aferente bătrâneții care amenință nu doar sănătatea noastră, ci și costurile noastre de sănătate. Vom vedea în uh, următorii șapte ani o revoluție. Revoluția medicinei personalizate. Este o abordare nouă a tratamentelor, după cum s-a menționat și anterior într-una din prezentări. Astfel, trebuie să ne axăm uh, din nou pe prevenție, să creăm servicii de sănătate pe tot parcursul vieții și să ne asigurăm de faptul că rezultatele din cercetare sunt unele reale și transformate în inovare în vederea creșterii și bunăstării. În domeniul alimentației, Unele din provocările identificate au fost următoarele. Avem nevoie de output durabil și uh, de un schimb inovator de valori. Acest lucru uh, completează frumos ceea ce s-a spus anterior. Uh, avem așadar um, importanța utilizării terenurilor în agricultură și legătura care există între alimentație, sănătate, nutriție. Abordarea trebuie să fie una holistică în termen de politică agricolă, deci trebuie să avem o abordare cu privire la întreg ciclul vieții și să privim agricultura în vederea obținerii alimentelor ca fiind un factor cheie în inovare și ocupare. În sectorul energetic, trebuie să existe tranziția către un sistem energetic uh, de încredere, durabil și competitiv. În acest sens, am emis următoarele recomandări. Trebuie să redefinim planul energetic SET, să uh, avem cercetare sistemică multidisciplinară și să avem uh, un uh, efect de multiplicare pentru fondurile, uh, fondurile accesate. În ceea ce privește transportul, știm foarte bine care sunt problemele, supraexploatarea uh, uh, șoselelor, sisteme vulnerabile de transport, uh, transport durabil, transport ecologic, iată lucruri cărora trebuie să le oferim un răspuns. clima Panelul uh, climatic a subliniat faptul că trebuie să privim clima nu doar în context european, ci în context global. În acest sens, unele dintre elementele cheie au fost, uh, care au fost menționate sunt uh, gestionarea resurselor de apă, utilizarea terenurilor cu accent pe biodiversitate. S-a menționat de asemenea și uh, subiectul societății. Societățile sunt foarte importante, iar uh, Comisia s-a axat foarte bine pe câteva puncte cheie cu privire la societăți. E foarte important ca științele sociale să-și aducă contribuția în sectorul acesta, să, să fie, e foarte important ca tot ceea ce ține de societate să fie pe ordinea de zi. Există acum o agendă separată, astfel încât uh, uh, vedem că nu mai putem să recurgem la business as usual, să facem ceea ce am făcut și până acum, pentru că vedem că în paralel lucrurile evoluează cu totul și cu totul altfel decât în trecut. Ceea ce s-a menționat deja astăzi uh, la această audiere este că cetățenii nu mai trebuie priviți ca simpli consumatori, ci ca actori activi în uh, tot acest proces. Recomandările cheie ale Forumului de Cercetare de la Copenhaga sunt rezumate astfel. Provocările uh, Uh, societății nu pot fi privite separat, individual, ci trebuie să facă parte dintr-o abordare transdisciplinară. Deci, uh, sănătatea și alimentația au uh, multe interfețe unde e foarte clar că trebuie să găsim un numitor comun de acțiune, de asemenea energia, transportul, vedem multe conectări, multe, multe conexiuni, mă scuzați. Tocmai de aceea propunerea este aceea de a avea o abordare transsectorială, astfel încât tranziția către o societate durabilă să se facă în mod real. Vedem uh, aici uh, uh, simbolul morilor de vânt. Platformele oriene nu sunt doar cele care, iată, prin modul în care sunt structurate, arată interfețele ele arată și modul în care putem să fim eficienți în acțiunile noastre la nivel transdisciplinar. Nu în ultimul rând, am discutat și despre uh, condițiile cadru care trebuie create, iar aici excelența este o precondiție pentru a găsi cele mai bune rezultate și pentru a implica cei mai buni cercetători. De asemenea, uh, cheltuielile pentru cercetare sunt și ele vizate, iar în orizont 2020 Um, se propune o simplificare. Simplificare care trebuie să se găsească în toate etapele de aplicare a programului. E nevoie de deschidere manifestată la toate nivelurile, totul fiind uh, um, încadrat într-o perspectivă globală o Europa mai puternică pentru o cercetare mai bună, mai puternică. Acesta a fost mesajul pe care l-am transmis și trebuie să implicăm pe toată lumea, uh, cercetători, uh, domeniul educațional, inovare, industrie și politică. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumim! Avem acum 20 de minute la dispoziție, atât pentru întrebări cât și pentru răspunsuri. Dau mai întâi cuvântul uh, colegului Lambert, care este coraportor numai pentru câteva minute, dacă are amabilitatea să fie înțelegător, și apoi și pentru răspunsul o să ne rămână puțin timp la dispoziție. Alex. Mulțumesc. Voi referi, referi la ce a spus ultimul uh, oaspete. Da, sunt de acord când ați vorbit despre codisciplinaritate. Am o întrebare. Sunteți de acord în legătură cu modul în care funcționează comisia? Nu e cumva prea unidisciplinar în loc să fie interdisciplinar? Deci credeți că structura actuală a programului cadru sau cea propusă precum și organizarea propusă de comisă cu DG Envy, DG Enterprise și așa mai departe. Deci credeți că acestea ne împiedică să avem abordare într-adevăr interdisciplinară? Deci orice sugestii, orice comentarii în această privință sunt binevenite din partea dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamna Ford. Le mulțumesc tuturor invitațiilor. Am o întrebare pentru profesorul Shetak de la Imperial College. E vorba de Institutul European pentru Tehnologie. Institutul European de Tehnologie încearcă să fundeze o comunitate bazată pe cunoaștere în domeniul sănătății. Știu că Imperial College are una pentru mediu. Însă pentru a primi bani, intrați în competiție cu altceva, cu materiile prime și cu energia. Deci va, veți avea nevoie de 75% din fonduri din altă parte. Credeți că aveți vreo șansă să obțineți uh, acest procent de 75% de finanțare din alte surse? Vă mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină? Domnul Odi. Mulțumesc. În domeniul cercetării ne îngrijorează pe toți un lucru și anume plusvaloarea europeană. Spun asta cu mâna pe inimă, sincer, vă spun asta direct, deoarece nu e ușor. Și ne întrebăm un lucru, pun acel, voi pune aceeași întrebare și doamnei comisar, însă dumneavoastră, reprezentanții societății civile, aveți într-adevăr impresia că împreună optimizăm cheltuielile publice în domeniul cercetării? Mă gândesc aici la toate nivelurile de intervenție. Eu venisem cu o propunere care nu a fost re- reținută și o fac din nou. Eu am propus să se facă un audit al cheltuielor publice în ceea ce privește cercetarea la trei niveluri de intervenție. UE, state și regiuni. În Franța e vorba de regiuni, asta e nivelul. Pentru a vedea dacă nu am putea coordona mai bine cheltuielile anumitor sume ar trebui să fie un audit făcut de Curtea de Conturi și de cele 27 de curs de conturi naționale pentru a vedea dacă nu putem optimiza cheltuirea, cheltuirea fondurilor și pentru a ne îndrepta astfel către un spațiu european de cercetare. Din câte înțeleg, Comisia va propune doar ca în 2012 să se facă propunerea privind spațiul european de cercetare și unul impresia că există foarte multe organisme, inițiative, nu știm care e orientarea generală. Lipsește coerența în ceea ce privește cele trei niveluri de intervenție publică. Deci, spuneam, nivel comunitar, uh, național și regional. Fondurile structurale sunt multe fonduri pentru cercetare. Deci, dumneavoastră, pe teren, aveți impresia că ținând cont cât de puține fonduri avem acum disponibile, deci nu sunteți într-adevăr uh, convinși că se înfiripează acest spațiu european al, al cercetării, care e atât de esențial pentru competitivitate. Vă mulțumesc, domnul Kelly, mulțumesc. Prezentările au fost foarte interesante și vă mulțumesc pentru ele. Vreau să-i mulțumesc mai ales președinției daneze pentru că a adus la oaltă 600 de cercetători din toată Europa. O inițiativă lăudabilă, deoarece trebuie să implicăm principalii experți de la bun început pentru a reuși. E vorba de mulți bani și așa cum s-a spus, e vorba de interdisciplinaritate. În această privință aș vrea să subliniez importanța sănătății, a pre- prevenției și rolul agriculturii, rolul pe care îl poate juca agricultura pentru a promova sănătatea și bunăstarea. Dar vreau să știu dacă aveți mai multe informații în acest domeniu, ce planuri există în acest domeniu, dar ce e un aspect esențial. Și mai ales trebuie să încercăm să stimulăm o producție alimentară sporită în Uniunea Europeană, deoarece cea mai bună trasabilitate e cea comunitară. Și să nu uităm acest lucru. Deci, prin cercetare ar trebui să ne asigurăm că uh, suntem mai viabili și mai autosuficienți aici în Uniunea Europeană. Să nu depindem atât de mult de țări terțe pe care nu le putem monitoriza în aceeași măsură. De asemenea, aș vrea să mă concentrez pe cercetarea marină. Acum câteva săptămâni a fost aici o expoziție care arăta potențialul uh, nefolosit al mărilor și oceanelor. Avem aici o șansă de a fi lideri, de a profita de oportunitățile care există în domeniul alimentar, dar și în alte domenii. Deci cred că putem face foarte multe în ceea ce este cercetarea, în crearea de produse, de locuri de muncă, creștere. Deci să punem accentul pe aceste două lucruri, agricultură și resurse marine. Vă mulțumesc! Uh, nu mai avem alte intervenții, deci în cele 10-12 minute fiecare oaspete va răspunde sau se va referi la comentariile făcute, după care doamna Matias va trage concluziile în două minute la sfârșit. Domnul Șetoc e primul și astfel putem uh, recupera întârzierea. Doar două minute, vă rog frumos. Mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc când, să răspund întâi la întrebarea dacă un model asemănător cu cel uh, pentru schimbarea climatică poate fi aplicat nevoilor pe care le avem în ceea ce privește sănătatea. E vorba mai mult de bolile generate de sărăcie. Eu cred că e un model bun și uh, acum ar fi <laughs> foarte greu să adunăm 75% din fonduri. Poate că 15% da, e fezabil printr-o propunere comună. Așa ceva e posibil și interesant. Asta arată și cât de fragmentată este cercetarea în domeniul uh, sănătății și mai ales în domeniul bolilor legate de sărăcie. Mă refer aici la programele naționale, dar și europene. Și la nivel internațional asta se vede mai ales uh, prin faptul că Uniunea Europeană nu are un glas puternic în ceea ce privește bolile provocate de sărăcie, care sunt neglijate oarecum. E greu să găsești o abordare individuală, există, există diferite grupuri europene care se ocupă de asta. Deci încă un domeniu asupra căruia trebuie să ne aplecăm atenția pentru a vedea cum putem promova excelența europeană la nivel internațional în domeniul cercetării din sănătate. Și închei prin a vă spune câtă nevoie e de formare continuă. Avem nevoie de noi cercetători care să se ocupe de bolile generate de sărăcie, însă nu e suficient să investești doar în scheme de doctorat sau în pregătiri postdoctorale nu vom face decât să creăm o generație de oameni de știință care nu au o carieră asigurată. Deci e la fel de important să punem accentul pe dezvoltarea carierei pentru a nu crea niște scheme de pregătire în care oamenii se implică preț de 10-15 ani, după care trebuie să părăsească știința, deoarece nu au niște perspective clare. Vă mulțumesc doamna Claudia Neuber. Yeah, I would maybe um, starting from the question from Aș porni de la întrebarea care mi-a fost adresată de domnul Odi. Uh, iată așadar că avem o mică am făcut o mică incursiune în inovare și trebuie să vedem exact când discutăm despre inovare, despre ce vorbim concret? Astăzi, când auzim inovare, tindem să credem că e vorba despre tehnologie avansată, despre produse de înaltă tehnologie, mai puțin despre produse low-tech sau no-tech. E vorba despre consolidarea drepturilor de proprietate intelectuală E vorba despre accesul la produsele inovatoare, accesul uh, populației marginalizate și defavorizate. E vorba despre unde va interveni inovația, la nivel global sau la nivel uh, local. Pentru că dacă gândim în termeni locali, vedem ce înseamnă energia și agricultura decentralizate. În programul Orizont 2020 uh, se regăsesc aceste idei, plus cercetarea uh, de risc înalt și inovarea. Vedeți că trebuie să milităm pentru inovarea cu risc sporit, lucru care, asta ni se spune în program, lucru care ridică anumite semne de uh, întrebare. Dacă citim ultimele publicații ale cercetătorilor uh, uh, olandezi care au cercetă, cercetat noul virus gripal de 20, de 20 de ori mai potent decât uh, cel din trecut. Deci, uh, vedem că cercetătorii au fost extrem de dedicați, dar uh, ce se întâmplă cu cercetarea aceasta periculoasă? Uh, încă o dată am spus că trebuie să conferim un anumit rol industriei, societății civile. Este ast- astăzi există un mare dezechilibru în aici în ceea ce privește implicarea acestora. Deci participarea publică, privată, uh, participarea socială sunt lucruri foarte importante în afara participării industriale. Și poate că putem să dezbatem și uh, cum definim excelența științifică. În Franța, astăzi, se discută foarte mult despre care sunt criteriile definirii excelenței în cercetare. Știm foarte bine că în anumite domenii științifice este mult mai ușor să identifici excelența, așa că să nu uităm și aceste elemente. Mulțumesc! Grație lei! Mulțumim! Claudiei și acum dau cuvântul uh, Cristinei Micheloni. Vă mulțumesc. Aș vrea să fac trei comentarii. Mai întâi, întâi ce privește sănătatea și legătura dintre producția agricolă de hrană, protecția sănătății și trebuie să ne gândim și la hrana uh, destinată animalelor, pentru că a devenit complicat să furnizăm hrană, alimente pentru animale ar fi bine să ne ocupăm de acele domenii care au fost marginalizate în ultimul timp. Și atunci să producem mai multă hrană pentru oameni și pentru animale la nivel local. Au existat anumite comunități rurale care au fost marginalizate uh, în uh, favoarea unei agriculturi care putea să uh, facă față concurenței pe plan mondial. În ce privește folosirea fondurilor pe plan local, regional, național, împărtășesc și eu această îngrijorare. Dar acum există o tentativă de a pune la un loc uh, cheltuielile uh, care înainte erau împărțite între uh, un, un, o primă secțiune destinată agriculturii bio și une a doua secțiune, deci acum totul va, va fi pus uh, la un loc și pentru următoarele perspective uh, uh, financiare trebuie să nu uităm faptul că există spațiu pentru cercetare aplicată atunci când se face o cerere de uh, uh finanțare din PAC. Deci eu cred că uh, pentru următoarea perioadă de programare pentru politica agricolă comună există spațiu pentru o mai bună cheltuire a fondurilor alocate. Uh, modelul Eranet ar fi, de exemplu, unul uh, pe care am putea să-l luăm drept exemplu. În prezentarea mea nu am vorbit despre interdisciplinaritate, uh, dar bineînțeles că avem nevoie de știință aplicată. Cred că instituțiile științifice au un rol de jucat aici, pentru că nu toate au această tendință de a lucra uh, uh, într-o viziune interdisciplinară. Mulțumesc! Domnul Andersen este ultimul vorbitor. Mulțumesc! Follow up on that. Voi continua răspunsul colegilor mei spunând că, fără a fi un expert în domeniu, pot să spun că Europa poate să producă alimentele necesare pentru propria populație, dar, după cum știți, există și o barieră a, a randamentului da? și pentru asta avem nevoie de uh, investigații ample, astfel încât să vedem cum anume putem să spargem această limită, această marjă a randamentului și să uh, producem așa cum trebuie, ținând cont de standarde de sănătate și nu numai. Asta presupune și cercetare marină. A doua întrebare, dacă cred că Comisia e în măsură să Um, aibă o abordare transsectorială, transdisciplinară. Dacă m-ați uh, fi întrebat în urmă cu câțiva ani acest, această întrebare, acest lucru aș fi fost foarte reticent. Dar ce a rezultat în urma propunerii Orizont 2020 ca reacție recomandărilor făcute, eu cred că reprezintă un angajament real de a implementa uh, lucrurile în mod transdisciplinar. Dar problema transdisciplinarității este aceea a definirii acesteia, fiindcă există mai multe tipuri de transdisciplinaritate și există și câteva bariere de ordin tehnic. Uh, astăzi uh, avem uh, produse care rămân în siloz din cauza barierelor tehnice. Așa că trebuie să ne axăm foarte concret pe provocările existente și să încercăm să ne îndreptăm în direcția uh, potrivită. Cea mai mare îngrijorare nu e comisia, ci externalizarea. Pentru că am văzut ce se întâmplă cu serviciile externalizate ale comisiei. Există tendința de a inventa un nou set de norme și reguli uh, și totul rezultă mai apoi într-un coșmar pentru noi cei care pregătim proiectele de cercetare. Așa că, în acest caz, am încredere că Comisia ne va asculta și că va veni cu noi uh, soluții. Tocmai de aceea am făcut propunerile acestea către Comisie pentru a ajuta să dezvolte noi modele. Final. Mulțumim, mulțumim și pentru această sugestie finală. Acum dau cuvântul doamnei Matias pentru concluzii și președinta mulțumește și interpreților pentru faptul că acceptă să mai stea câteva minute peste program. Vreau să mai spun că am avut două grupuri de discuții care pot să pară diferite, dar totuși eu cred că există o strânsă legătură între ele. Acum dau cuvântul colegei Matias. Uh, Mulțumesc! Am să vorbesc în limba engleză, deși este o excepție în ce mă privește. Vreau să fiu cât mai succintă cu putință. Bineînțeles că vreau să mulțumesc tuturor oaspeților noștri pentru participare și vreau de asemenea să le, fiu, să le mărturisesc recunoștința mea pentru faptul că au abordat chestiuni atât de dificile. Nu mai avem timp acum să continuăm discuțiile, dar cred că cele patru prezentări au menționat patru subiecte cheie despre care nu trebuie să ne ferim să discutăm. Pentru că toate sunt strâns legate de uh, Orizont 2020. Am început cu provocarea din domeniul sănătății, o provocare uh, de natură mondială. Cum putem să împăcăm existența problemelor de sănătate la nivel mondial și cercetarea. Cum putem uh, să facem față noilor provocări de sănătate care apar? Deci, ne trebuie continuitate în eforturile noastre ca să găsim în timp util soluții la aceste probleme noi, cum spuneam, ce se ivesc în domeniul sănătății. Și trebuie să ținem cont de vechile probleme care încă nu au dispărut, de cele noi și de cele care nu mai sunt uh, um, percepute ca fiind o problemă, dar care au rămas, ca de exemplu cazurile de HIV-SIDA sau uh, tuberculoza. Deci cum putem să împăcăm coexistența acestor trei categorii de probleme? Deci este o, o întrebare dificilă. S-a vorbit apoi despre faptul că în orizont 2020, în comunicarea Comisiei, s-a creat o paradigmă care putea să fie uh, pertinent în anii 90, dar nu mai este de actualitate acum. Cum se înțelegea știința? În anii 90 exista această paradigmă potrivit căreia societatea civilă, cetățenii nu aveau niciun fel de contribuție de adus în uh, domeniul științei și nici măcar în domeniul politicii nu erau decât niște simpli uh, recipienți. Dar între timp au apărut mentalități alternative, pentru că ne-am dat seama că uh, implicarea uh, autorităților publice nu era suficientă. Avem nevoie și de cetățeni, de societatea civilă. Ei nu erau numai niște simpli uh, recipienți, ei trebuiau să fie și niște părți implicate. Practic, uh, acesta este principalul nostru rol, principala noastră misiune, să ne ocupăm de problemele cu care se confruntă cetățenii și societatea. Deci nu putem să le dăm uitării. Al treilea aspect cheie din uh, prezentarea doamnei Cristina Micheloni este una la fel de dificilă. A vorbit despre agricultură și ne-a întrebat ce este o ce se înțelege printr-o bună investiție publică, mai ales în domeniul agricol? Și, în general, cum putem să spunem că o investiție uh, cu bani publici este una bună? Până la urmă, aceasta este întrebarea fundamentală. Și, strâns legat de acest aspect dificil, este cel despre care a vorbit domnul Andersen. Dacă tot vorbim despre investirea banilor publici, de in, uh, o viziune transdisciplinară, nu putem să facem confuzie între simplificare și o reducere a complexității la nivel de societate. Aceasta, din urmă, ar fi un adevărat pericol, o adevărată capcană în care nu ne dorim să cădem. Încă o dată, vă mulțumesc pentru toate cele spuse. Cred că ne rămân multe eh, de făcut pe această temă a provocărilor eh, societale. Ne-ați adresat niște întrebări care ne vor da de gândit și sper că o să putem să continuăm aceste discuții și mulțumesc colegilor care au fost prezenți în sală și care au pus întrebări interesante. Grazie a tutti anche da parte mia. Președinta, mulțumesc și în numele meu, oaspeților, colegilor și așa cum știți, reluăm la orele 15.